gentlemen, welcome. Doamnelor și domnilor, bun venit la ședința noastră de din după amiaza aceasta. Este deja o tradiție faptul că interpreții vor să vă transmită un mesaj, așadar le dăm posibilitatea să o facă a 37 a zi de la începerea conflictului social cauzat de impunerea unilaterală a unor condiții neechitabile de muncă de către administrația Parlamentului European. Prin urmare, regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri la ora stabilită în program, adică 18.30. Vă mulțumim pentru înțelegere. Okay, thank you very much. Um, now we got... Mulțumim foarte mult. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre un grup uh, de lucru cu privire la revizuirea regulamentului de procedură. Domnul Viland a prezidat acest grup de lucru Vorbim despre revizuirea regulamentului de procedură. Am înțeles că ați avut șapte ședințe la Strasburg. Ultima a avut loc pe 14 iunie. Bine, rezultatele acestei ședințe au uh, fost distribuite colegilor. Domnul Corbett este noul raportor pe tema aceasta. Domnia s-a fost uh, numit în calitate de raportor pe 20 iunie și domnul Corbett va trebui să redacteze un raport pe baza discuțiilor purtate de grupul de lucru. Îl întreb pe domnul Wieland ce se întâmplă cu lucrurile rămase în suspensie după ultima revizie. Există noi informații legate de procedura internă bugetară, există noi informații legate de praguri. Eu sunt îndeosebi uh, interesată de analiza de impact a Parlamentului European. Vreau să vă întreb dacă au existat pași înainte pe tema aceasta, pentru că pragurile pentru evaluarea Parlamentului European sunt foarte severe. După aceea se mai pune întrebarea legată de rolul intergrupurilor, uh, interpelărilor majore, a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral, votarea amendamentelor, constituirea comisiilor, uh, consultarea de către Comisia Informațiilor Confidențiale și acestea ar fi doar câteva. Deci există multe provocări, așteptăm uh, să aflăm uh, câte ceva despre rezultatele grupului de lucru. Domnule Viland, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, acest grup de lucru a fost uh, constituit din nou pentru a evalua ultimele modificări aduse regulamentului de procedură. Ne bazăm pe echipa deja bine cunoscută. Uh, membrii grupului de lucru sunt, uh, de fapt, și vechii membri ai grupului de lucru și Serviciile care ne-au ajutat au rămas aceleași. În primul și în primul rând ne-a ajutat uh, domnul uh, din dreapta dumneavoastră și vrem să-i mulțumesc, bineînțeles, vrem să-i mulțumim pentru asistență. Am constatat că modificările pe care le-am propus nu au uh, generat probleme și, prin urmare, acum trebuia doar să Uh, cizelăm pe aici, pe colo, lucrurile. Aceste interpelări majore care au fost introduse au cauzat ce probleme, dar de la bun început vreau să vă spun că propunerea legată de aceste interpelări nu a venit din partea grupului de lucru, ci uh, plenul a introdus uh, subiectul acesta în ceasul al 12-lea, a și, a și uh, votat această propunere și acum venim cu niște modificări. Au mai existat și uh, alte aspecte pe care le-am modificat și care meritau să fie uh, să fie modificate și vă voi explica care sunt aceste elemente. Uh, la ultimul grup de lucru am uh, decis ca tabelul, uh, să constituim acest tabel pe mai multe coloane. Uh, eu voi prezida lucru, lucrările grupului de lucru, domnul Corbett va fi raportor. Ultima dată, reprezentanții în grupul de lucru ai grupurilor politice au fost și raportori din umbră și cred că procedura va rămâne acestea, a, aceeași. Una dintre probleme este regula 34. Aveți uh, documentul în fața dumneavoastră. Se face o confuzie aici între delegațiile Parlamentului European și alte grupuri. Am primit o serie de indicii în sensul acesta din partea părților interesate și cu propunerile uh, de modificare făcute, Credem că astfel de confuzii nu vor mai uh, putea avea loc. Am venit și cu niște propuneri legate de obligația de raportare uh, care uh, devine consfințită în cazul în care intergrupurile sau alte entități active în cadrul Parlamentului European primesc anumite uh, Uh, anumite uh, a, a, asistențe, în special de, de tip financiar. Deci genul acesta de, de ajutor primit uh, trebuie să fie raport, raportat. După aceea trecem la aceste inter, interpelări majore, articolul 130a, și B. Deci avem aici distinția între eh, interpelări cu sau fără dezbatere. Noi am eh, decis eh, o contopire a regulii 130 cu 130A și am prevăzut interpelările majore pentru o întrebare și în cazul în care nu se primește un răspuns la respectiva întrebare, subiectul ajunge în plen. Deci, iată, avem așa un fel de procedură pe etape. Considerăm că dacă răspunsul ne parvine, atunci subiectul nu trebuie neapărat să ajungă în plen. Am încercat de asemenea să filtrăm oarecum lucrurile pentru a contracara efectele negative care ar putea apărea, în special uh, înainte de alegeri. La regula 196 tratăm încă o dată tema comisiilor. Să nu uităm că din mandatul viitor locurile în comisii uh, le aparțin grupurile, grupurilor și, prin urmare, odată ce un eurodeputat schimbă grupul politic, nu își poate păstra funcția în respectiva sau locul în respectiva comisie. Și după aceea, la 210 am făcut uh, uh, de asemenea o adaptare. Uh, după aceea, în ce privește partidele politice, o altă regulă, am regulile cu, cu privire la partidele politice se schimbă și, prin urmare, am încercat să ne adaptăm la această uh, schimbare. Este vorba despre regula 223A. Cam acestea sunt modificările. Aș vrea doar să vă spun că la ultima ședință a prezidiului s-a decis să uh, ca Parlamentul să nu vină cu un uh, uh, aviz în ceea ce privește decizia Corvin Miche. Asta nu pentru că Parlamentul European uh, n-ar putea să se sesizeze sau să intervină, ci pentru că, din punctul uh, de vedere al procesului sau procedurii în instanță, nu avem prea mari posibilități uh, de a ne uh, implica în a doua instanță. Și, prin urmare, am decis să procedăm uh, în felul acesta. Regulamentul de procedură, de fapt, trebuie să fie modificat în așa fel încât să permită o acțiune mai clară a Parlamentului European. Vom încerca să, pe viitor, să adaptăm și în acest sens regulile de procedură. După aceea s-a pus uh, problema noului regulament cadru privind uh, uh, datele cu caracter personal. Eu nu cred că acest nou regulament cadru nu este respectat de către regulamentul de procedură, deci nu există niciun fel de motive de modificare a regulamentului uh, pentru respectarea acestui regulament cadru. Iar în ceea ce privește pragurile despre care uh, vorbea domnul uh, președinte. Ni se pare că, mi se pare că pragurile sunt suficient de rotunde. Ar vedem că regulile până la urmă pot fi respectate în, în uh, realitate, în viața cotidiană. Vedem că de obicei există mult mai multe semnături decât cele necesare. Deci, uh, cred că putem uh, accepta situația de facto. Iar în ceea ce privește bugetul, am discutat despre buget, despre procedura proced- bugetară. A existat o intenție de modificare a procedurii bugetare. Toată lumea spunea că procedura trebuie să fie modificată, cel puțin la început, pentru că după aceea toată lumea și-a schimbat poziția. Iar grupul de lucru a decis să, să nu se atingă de acest subiect pentru a nu deschide cutia Pandorei. Cred că e un fel de teren minat uh, Uh, procedura aceasta bugetară și tocmai de aceea am decis să rămânem deoparte. Nu există nicio propunere nouă pe tema aceasta. Mulțumesc. Okay, thank you very much. Miss... Mulțumesc, domnule Viland, pentru imaginea de ansamblu. Și acum le dau uh, cuvântul coordonatorilor sau membrilor grupului de lucru, domnul Corbett. Well, mo- more as rapporteur than coordinator. Mai degrabă în calitate de raportor decât de coordonator. Uh, nu trebuie să adaug prea multe. Domnul Viland a prezentat uh, foarte bine ce am făcut până acum. Uh, vreau să-i mulțumesc și uh, dumnealui și celorlalți membri ai grupului de lucru pentru că atmosfera a fost una foarte bună și constructivă. După cum știți, am revizuit în urmă cu 2 ani regulile generale și acum ne întoarcem asupra anumitor chestiuni specifice pe care nu le-am rezolvat atunci. În cazul interpelărilor majore, de exemplu, corectăm uh, într-un fel ce s-a făcut uh, la plenar acum doi ani. Am încercat să avem o abordare, uh, a crea un sistem mai rațional. Ar trebui ca lucrurile să meargă bine. S-a vorbit despre um, hotărârile Corwin Meca. Cred că Rațional ar fi ca în uh, proiectul de raport să um, am acolo o propunere inițială în alb ca să vedem uh, care este rezultatul uh, negocierilor, eliberărilor chestorilor și biroului Parlamentul, pentru că, deocamdată, până când este clar dacă Parlamentul uh, vrea sau nu să facă apel uh, împotriva acestei sentințe. Și completăm după ce avem uh, informațiile necesare. Cred că ar fi bine ca toate să fie înglobate în același raport și nu în mai multe. Și mai există o chestiune pe care domnul Șoplin este posibil să o aducă în discuție. Lucrările la uh, inițiativa europeană cetățenilor europeni um, a adus uh, pe masă problema pragului, care ar trebui să fie discutat în plenară. Domnul Cioplin a depus un amendament la regulile de procedură, în care cu siguranță va fi trimis la comisia noastră de către președinte și când ajunge la noi, coordonatorii vor uh, decide, prin procedurile obișnuite, ce să facă cu această propunere. O variantă ar fi să o analizeze în uh, comun cu acest raport în, și să o examinăm astfel. Și cam atât uh, doream eu să adaug. Mulțumesc! Mai sunt și alți deputați care doresc să intervină? Am eu o întrebare, dacă nu dorește nimeni altcineva să ia cuvântul. Am vorbit despre pragul uh, referitor la evaluarea de impact uh, a amendamentelor Parlamentului European. Noi avem uh, un departament gigantic care este responsabil cu aceste aspecte, dar s-au făcut doar șapte evaluări de impact în șase sau șapte ani. Deci doar șapte Explicația este că avem nevoie de o decizie unanimă a coordonatorilor. Trebuie să avem o decizie unanimă și noi avem sau nu avem unanimitate. A large uh, majority. Hmm. O majoritate amplă se menționează în reguli, dar ce înseamnă până la urmă o majoritate amplă? Toți, cu excepția unuia, sau ce înseamnă Oricum, vă spuneam că în șase ani nu am făcut decât șapte evaluări de impact, adică aproape niciuna. Asta nu înseamnă nimic. Noi luăm, noi modificăm în mod decisiv legislația europeană și nu ne folosim uh, mijloacele de a face evaluări de impact asupra amendamentelor pe care noi le depunem la comisie. Poate că îmi puteți răspunde unul dintre dumneavoastră de ce nu schimbați acest prag? Sau puteți să explicați, să justificați cine dorește să răspundă la această chestiune? As far as I'm aware, this... Din câte știu eu, orice comisie poate solicita la orice moment o evaluare de impact a modificărilor pe care le face. Nu există un prag specific pentru acest lucru. Să vedem uh, care sunt recomandările din partea serviciilor pe care le fac domnului Vilan, dar uh, e vorba de uh, servicii ale Parlamentului care sunt disponibile pentru comisiile care le solicită. Din păcate, eu nu am încercat uh, să fac o evaluare de impact la Comisia INTA pentru uh, amendamente referitoare la eficiența energetică, dar nu merge chiar așa. E nevoie de o majoritate amplă a coordonatorilor și aceasta se întrunește aproape uh, nicio, nu se întrunește aproape niciodată. Rainer Wieland. Știți prea bine că vă înțeleg. V-am dat mai în trecut și un text, e vorba despre regula 205, care spune clar că dacă nu există consens, coordonatorii pot să acționeze doar dacă beneficiază de o majoritate, o majoritate clară la nivel de comisie. Deci, practic, uh, se ține cont de greutatea fiecărui, fiecărui uh, coordonator. Deci se ține cont de puterea, greutatea fiecărui uh, grup politic și după aceea se continuă prin a se spune că în cazul în care comisia nu are sau membrii comisiei nu au Uh, vreo obiecție, atunci deciziile ședinței coordonatorilor sunt acceptate. Asta înseamnă că membrii comisiei pot uh, dezlega hotărârile luate de către coordonatori. În ceea ce privește evaluarea de impact, Bun, înțelegem. Coordonatorii spun că nu vor o evaluare de impact, dar după aceea anunțul acesta se face în, uh, în cadrul comisiei. Uh, unii dintre membrii uh, comisiei doresc această evaluare de impact, se procede la vot și atunci se poate constata majoritatea. Dacă ar trebui să organizăm un fel de această evaluare de impact ca uh, drept al minorității sau drept minoritar, atunci vreau să vă amintesc că am pus în discuție subiectul acesta la prima ședință a grupului de lucru și pe vremea aceea o majoritate clară s-a format împotriva mea. Și aceștia, acești critici spuneau că regula în, în vigoare trebuie să fie păstrată. Deci cea cu majoritățile. Dacă s-ar stabili un prag, atunci am putea ajunge la evaluarea de impact ca drept al minorității. Da, în acest context, cu toată simpatia pe care o am eu pentru această propunere, am totuși semne de întrebare. I understand it um, as follows that... Iată cum înțeleg eu uh, problema. Înțeleg că avem nevoie de o majoritate a coordonatorilor, o majoritate clară, care să reprezinte o majoritate clară în comisie. Și asta este cu totul altceva. Ein. Ar mai exista o altă perspectivă. Dacă coordonatorii recomandă să nu se uh, procedă la evaluarea de impact, decizia aceasta poate fi uh, comentată, poate fi votată și respinsă, da, atunci se pune întrebarea dacă majoritatea din comisie este considerată a fi uh, mai, cu o mai mare greutate decât uh, majoritatea de la nivelul uh, ședinței coordonatorilor. Deci, cred că până la urmă regula în sine poate fi interpretată în diverse feluri și tocmai de aceea cred că interpretarea aplicată poate fi uh, negociată la nivel de comisie. Dar vă spuneam deja că un singur membru poate să se opună unei decizii a coordonatorilor. Mulțumesc pentru aceste informații, domnule Viland. Doriți să luați cuvântul din nou, domnule Corbet? Am impresia că regula 205 creează aici confuzie. Ea se referă la coordonatori. Într-adevăr, ea spune că atunci când o comisie este pregătită de coordonatori care propun deciziile comisiei sau atunci când comisia deleagă anumite decizii coordonatorilor, aceștia, în general, trebuie să acționeze în consens, prin consens sau uh, printr-o majoritate amplă pe care să o reprezinte în comisie. Aceasta este o precauție rezonabilă, ceea ce nu înseamnă că nu mai are comisia dreptul să ia o decizie uh, Um, comisia în general. Coordonatorii raportează comisiei și în comisie se votează prin majoritate simplă. Nu poți fi blocat de o minoritate în cazul în care dorești să ceri o evaluare de impact. O majoritate simplă poate decide oricând să comande o evaluare de impact și acest lucru ar trebui să funcționeze foarte bine fără ca acest lucru să vină un drept al minorităților. Mulțumesc, domnule Corbett. Poate că am neglijat până acum acest aspect legat de puterea de decizie a comisiilor. O regulă generală a lucrărilor în comisie este că președintele nu ar trebui să stea atâta la palavre, așa încât aș vrea să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Anderson. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Vilan, domnule Corbett și tuturor celor care uh, au fost activi în grupul de lucru. Eu aș vrea să solicit o clarificare de la domnul Corbett în ceea ce privește ce ne recomandă să facem cu articolul 11 și cu articolul 166. Articolul 11 se referă la um, deputații care um, încarcă colul de conuită și 166 um, se referă la sancțiuni impuse MEP-ilor. Aceste articole trebuie să fie schimbate cât se poate de repede și cred că asta ne va propune domnul Corbett. Să răspund, domnule președinte? Asta am încercat să explic, dar uh, evident nu am fost suficient de clar. Eu voi depune, voi, voi schița ceva în, rap, în proiectul de raport. Am să las un fragment care va fi modificat în funcție de decizia chestorilor și a biroului când de, discută acest subiect. Uh, noi putem continua uh, cu lucrările pe acest subiect, indiferent de decizia chestiilor și uh, uh, biroului, pentru că subiectul va fi oricum acoperit de sfera de aplicare a raportului meu. Cred că o schimbare foarte mică poate însemna multe și acum cerem uh, și uh, serviciul juridic uh, ne-a ne va recomanda dacă este cazul sau nu să avem o, o modificare mai de substanță aici, însă oricum ne vom ocupa de acest subiect. Mulțumesc pentru clarificări, domnule Corbett. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv uh, președinția Consiliului. Și am să trec la limba mea maternă, pentru că președinția austriacă vorbește desigur limba germană. Mr. Blume. Bun venit, domnule ministru Blumel. Sunteți uh, dacă citesc bine foaia aceasta, ministru pentru Uniunea Europeană, Artă, Cultură și Media. Și uh, îl salut și pe domnul Rübich din Austria. Deci astăzi ați venit alături de noi pentru a ne prezenta președin, uh, prioritățile președinției austriace, austriece, importantă pentru misiunea comisiei noastre, v-ați asumat, asumat o serie de priorități, o serie de teme esențiale. Brexitul ar fi unul dintre aceste subiecte. Am putea ajunge la un consens în următoarele șase luni. Criza migrației, de asemenea, ar putea avea efecte legislative. Poate ne spuneți ceva pe tema aceasta. După aceea, Uh, Parlamentul European deja s-a pronunțat pe marginea legii electorale europene. Poate că sunteți în măsură să ne transmiteți un calendar. După aceea, dreptul de anchetă a Parlamentului European uh, ne dorim noi să fie întărit. Uh, ce părere aveți dumneavoastră pe tema aceasta? După aceea, inițiativa cetățenească este deosebit de importantă pentru noi, de asemenea e importantă pentru cetățenii europeni, în special acum în plag, prag de alegeri. Și bine, ar mai fi și alte teme pe care le-aș putea pune în discuție, dar uh, nu vreau să vă supra-solicit. Bine, nu puteți fi supra-solicitat, uh, dar cine știe, poate că există, vor exista după prezentarea noastră niște întrebări și atunci uh, veți putea răspunde la ele. Aveți cuvântul. Gentlemen, Um, mulțumesc. Dacă sunteți de acord, voi uh, ține discursul în engleză. Committee, thanks. Onorați deputați ai Comisiei uh, AFCO, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că permiteți președinției în curs a Consiliului să vă permite să vă prezinte prioritățile președinției noastre. și pentru a vă prezenta care sunt dosarele relevante pentru acest uh, Consiliu. Noi am preluat uh, pentru a treia oară în istoria țării noastre, pe 1 iulie, uh, președinția Consiliului. Am mai fost președinți în 98 și în 2006. Știm, bineînțeles, că sunt uh, vremuri uh, destul de dificile. Ne confruntăm, așa cum a spus și domnul președinte, cu chestiunea migrației. Criza din 2015-2016 a dus la o pierdere a încrederii cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. Brexitul pentru prima dată în istoria uh, Uniunii Europene înseamnă că un stat membru părăsește uh, Uniunea Europeană. Concurența este și a un uh, aspect relevant la nivel global la momentul de față și este de asemenea interesant că partenerii internaționali nu sunt uh, atât de fiabili cum am fi crezut consecințele crizei economice și financiare încă sunt vizibile. În uh, zona noastră instabilitatea este în creștere, de asemenea problemele legate de schimbările climatice uh, sunt în continuare grave și au apărut și tensiuni în cadrul Uniunii Europene. Aș vrea să mă concentrez uh, la început pe prioritățile președinției noastre pe motoul nostru pentru următoarea jumătate de ani și să vă explic ce înseamnă acest moto, care ce vrem noi să spunem cu el. Noi am ales motoul O Europa care protejează și protecția în, pentru noi are un sens mai larg, care se reflectă în trei uh, chestiuni uh, largi. Securitatea, uh, combaterea migrației ilegale și protecția uh, Uh, granițelor externe, externe, uh, progresul prin uh, digitalizare și stabilitate în vecinătatea europeană cu o nouă perspectivă asupra sud-estului Europei și a Balcanilor de vest. Permiteți-mi să intru în detalii pentru, pentru a vă explica prioritățile noastre. În primul rând, securitatea și prevenția migrației ilegale, concentrarea pe granițele externe. Această primă prioritate reprezintă o reacție sau cel puțin un prim răspuns al nostru la criza migrației cu care ne confruntăm cu toții. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să-și arate capacitatea de acțiune. Migrația uh, a fost una dintre temele principale ale Consiliului European care a avut loc acum două săptămâni, iar controlul eficient al granițelor externe este uh, clar menționat uh, în uh, concluziile Consiliului. Vrem să consolidăm mandatul um, Frontex și um, să sporim numărul de personal al acestei agenții. Um, la Consiliul European s-a vorbit despre posibilitatea creării unor platforme de debarcare și de cooperarea cu statele terțe, care rămâne un factor cheie dacă dorim să punem în aplicare aceste idei. De asemenea, dorim să continuăm uh, lucrările la sistemul european pentru azil, pentru a găsi o soluție consensuală. Rezultatele Consiliului merg uh, în direcția cea bună, dar desigur mai sunt multe de făcut. A doua prioritate reprezintă prosperitatea, competitivitatea, uh, într-o piață unică digitală a Uniunii Europene. Um, PIB-ul european în economia globală devine uh, tot mai mic, deci ce este nevoie de măsuri care să garanteze prosperitatea și competitivitatea Uniunii Europene ca atare prin uh, finalizarea lucrurilor la piața unică digitală și consolidarea regulamentelor. Știm că politica industrială și politicile referitoare la transformarea digitală sunt importante. De asemenea, dorim să modernizăm administrația publică. Trebuie să continuăm negocierile comerciale cu partenerii noștri. Trebuie să ne asigurăm că Europa vorbește la unison atunci când uh, se confruntă cu provocări uh, comerciale. Um, este nevoie de un cadru de reglementare modern și echilibrat. Vom continua lucrările Uniunii Europene în ceea ce privește fiscalitatea economiei digitale pentru a asigura condiții echitabile pentru că unele um, companii globale nu plătesc deloc impozite, nu generează locuri de muncă în țările europene uh, iar uh, companiile europene uh, sunt nevoite să plătească impozite. Acest lucru nu uh, merge bine cu principiile noastre și trebuie să creăm condiții egale. A treia prioritate o reprezintă stabilitatea în zona noastră. Uniunea Europeană trebuie să ofere stabilitate uh, Uh, pace și securitate. Acest lucru nu poate fi posibil fără o zonă um, stabilă. De aceea, Balcanii de Vest și uh, țările din sud-estul Europei sunt foarte importante pentru președinția austriacă. Aceste regiuni au fost întotdeauna un partener pentru Europa în timpul um, crizei uh, migrației. Ei um, aderarea la UE reprezintă un stimulent interesant. Acest lucru a dus și la soluționarea problemei uh, numelui uh, între Grecia și uh, fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei. Um, de aceea, atunci când sunt criteriile întrunite, aceste state merită să devină membre ale Uniunii Europene. În iunie vom avea un consiliu de uh, extindere. Vrem să ne uh, asigurăm că stabilitatea este și exportată pentru că altfel vom importa instabilitate. Alte provocări cu care ne vom confrunta reprezintă desigur cadrul financiar multianual și uh, Brexitul. Câteva observații legate de cadrul financiar multianual. Viitorul acestea va trebui să răspundă la provocări și priorități noi Trebuie să ținem în cont de faptul că, Uniunea, că Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană. Cum uh, vom compensa pierderea unor fonduri? Um, în mai și iunie, când au avut propuneri sectoriale, Consiliul a venit cu niște propuneri în acest uh, sens. Vă asigur că vom uh, lucra susținut la acest dosar pe durata președinției noastre și uh, săptămâna trecută la Coreper am discutat despre cadrul financiar multianual. Am pregătit atunci un uh, calendar pentru uh, derularea lucrărilor în iulie și septembrie în grupurile de lungă la nivel înalt. La, fie, la toate consiliile generale ne vom ocupa de CFM. Primul consiliu din septembrie deja va um, vedea o dezbatere orientativă menită să grăbească lucrările Uh, referitoare la cadrul financiar multianual. Sperăm să facem progrese cât mai rapide. Uh, de asemenea, Brexitul este uh, o problemă foarte importantă. Din păcate, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la sfârșitul lui martie anul viitor. Până în toamna anului 2018 trebuie să finalizăm acordul de retragere. Așteptăm cu interes pregătirea cărții albe anunțate de uh, doamna prim-ministru May și sperăm că el va, ea va reprezenta o bună bază de negociere. Aranjamentele pentru cooperarea dintre Parlamentul European și Consiliu au fost stabilite anul uh, trecut. Uh, colaborăm bine, lucrăm bine împreună și sper să putem să o facem și în continuare. Luna următoare va fi importantă uh, pentru și va trebui să menținem unitatea între cele 27 de state membre. Acum voi referi la câteva dosare specifice AFCO, printre care inițiativa cetățenilor. Acesta este un instrument uh, crucial uh, menit să îi aducă pe cetățeni mai aproape de Uniunea Europeană, însă trebuie să îmbunătățim anumite proceduri. Uh, ne bucurăm că Parlamentul European a convenit săptămâna trecută să înceapă negocierile cu Consiliul. Consiliul și-a adoptat pe 26 iunie abordarea generală la um, Consiliul de Afaceri uh, Generale. Președinția austriacă va face tot posibilul pentru a ajunge la un acord cu Parlamentul în măsura posibilului înainte de uh, sfârșitul mandatului nostru. În ceea ce privește registrul uh, transparenței, Transparența și uh, răspunderea reprezintă pietrele temelii ale structurilor democratice. Transparența uh, și acest registru reprezintă o temă importantă pentru președinția austriacă. Uh, noi suntem hotărâți să avem o cooperare constructivă și sinceră cu Parlamentul și Comisia. Ne-am luat acest angajament și sper să facem progrese și să încheiem chiar negocierile pe durata președinției noastre. Consiliul uh, apreciază faptul că Parlamentul uh, dorește să facă progrese în ceea ce privește dreptul de anchetă al Parlamentului European. Am primit documentul uh, neoficial al Parlamentului European, îl vom examina la nivel de grup de lucru cât se poate de repede și vă vom da imediat feedback. Președinția austriacă este angajată, dorește să continue um, lucrările la această problemă foarte importantă. După discuții îndelungi și dificile, s-a ajuns și la un acord în ceea ce... Am putea ajunge în, în Consiliu la un acord în privința um, uh, legii electorale. Săptămâna trecută Parlamentul a, luat, a avut un acord în plenară și acum putem adopta rapid documentul. Președinția dorește să implementeze acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Ne bucurăm că cele trei uh, instituții cooperează bine în uh, această privință. Reuniunile de evaluare a situației actuale vor fi uh, organizate pe durata președinției noastre. În ceea ce privește negocierile referitoare la momentul la care articolul 290 și 291 trebuie să fie aplicate, Uh, am făcut progrese și aici. Um, noi dorim uh, să facem uh, tot posibilul pentru a stabili criterii comune pentru cele trei instituții. Vom lucra intens la acest lucru. În concluzie, vreau să subliniez că știm care sunt așteptările privitoare la lucrurile legislative, mai ales când ne apropiem de sfârșitul unui ciclu legislativ. Și până în vederea alegerilor uh, care urmează în 2019, credem că Europa trebuie să vină cu rezultate concrete pentru chestiuni importante pentru cetățenii europeni. Cetățenii așteaptă soluții, știm că presiunea este mai mare întotdeauna la sfârșitul uh, unui uh, mandat um, legislativ, însă vă asigur că aveți în președinția austriacă un partener fiabil. Vă mulțumesc! Yeah, thank you, Minister Blumen. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare foarte interesantă. Primul vorbitor este domnul Șoflin, coordonator PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, numele PP. Am foarte puține lucruri de spus. Vreau doar să vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă față de inițiativa cetățenească europeană pe care sunt raportor, după cum sunt sigur că știți. Sunt nerăbdător să avem discuții uh, suplimentare și mă bucură să aflu că ați dori să încheiați acest dosar înainte de sfârșitul președinției dumneavoastră. Asta este tot ce vreau să spun. Dacă apar alte lucruri, sunt sigur că vom putea să avem un dialog uh, pe orice subiect ar putea să apară. Următorul vorbitor, domnul Corbett. Mulțumesc foarte mult. În ce privește problema actelor delegate și de implementare, v-ați referit la negocierile actuale între Parlament și Consiliu și ați spus că sperați să aveți o ședință de evaluare în timpul președinției. Asta mi se pare un nivel mai redus de ambiție decât să spuneți că sperați să rezolvați această problemă în timpul președinției voastre. Deci este clar că nu vă așteptați să faceți mari progrese și cred că e păcat. Și v-aș îndemna să vă uitați la situația din propria noastră instituție, pentru că negociatorii noastre cred că au nevoie de un nou mandat dincolo de ce au uh, examinat până acum. S-au făcut niște progrese tehnice, într-adevăr, în negociere, asta e util, dar pentru Angela, următoarea fază este nevoie ca negociatorii Consiliului să aibă un mandat, să poată merge mai departe. Nu are niciun rost să agrem ceva dacă nu putem merge mai departe. Întreaga idee este să avem acest acord este să avem o înțelegere comună ca să nu ne mai contrazicem pe aceea pe fiecare legislație care dă puteri de eh, implementare sau de acte delegate comisiei. Deci pentru asta trebuie să se miște ceva la Consiliu. Îmi pare rău că păreți să fiți pesimistic în legătură, pesimist în legătură cu asta. Pe altă chestiune, din, în schimb, puteți părea foarte optimist. V-ați referit la uh, Cartea Albă a Guvernului Britanic și la speranța că asta ar oferi ceva claritate în legătură cu ce vrea să realizeze guvernul britanic în contextul Brexitului. Vă admir optimismul, nu îl împărtășesc. În continuare pare să fie haos și confuzie la nivelul guvernului britanic în ce privește care vrea să fie punctul de început în negocierile cadrului viitor al relației între UE și Marea Britanie dacă Brexitul continuă. Deci vă îndemn să fiți mai precaut aici și să vă păstrați toate opțiunile, pentru că dacă ne uităm cum merg negocierile, ele nu cred, ar putea să nu se termine în octombrie, așa cum uh, Eh, era, se dorea și era intenția, s-ar putea să apară evoluții în Marea Britanie care să surprindă oamenii, s-ar putea să fie o reexaminare a procesului Brexit eh, ca atare, sau poate nu. Și în acest caz ar putea să fie nevoie de mai mult timp și deși sunt sigur că pentru moment nu doriți să vă angajați că ar trebui să se extindă termenul limită, țineți totuși acest gând undeva și păstrați toate opțiunile uh, disponibile pentru că s-ar putea să fie o criză politică în Marea Britanie legată tocmai de acest subiect și uh, scenariile și rezultatele pot să fie diferite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corbett, mai ales pentru ce ați spus în legătură cu Brexit-ul. Sperăm că Ehm, va trebui să ne retragem propunerea de distribuție, redistribuție. Nu, asta nu e o problemă. Pentru că asta are o dată de intrare în vigoare acea lege, care coincide cu Brexitul. Deci dacă Brexitul e amânat sau nu se întâmplă, atunci acea lege intră în vigoare mai târziu sau nu intră deloc. Punct, un comentariu foarte interesant. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să îi răspund întâi domnului îi Mulțumesc pentru introducerea uh, călduroasă și sunt uh, nerăbdător să colaborez cu Parlamentul pe aceste chestiuni importante, uh, cum ar fi inițiativa cetățenească. Cred că e un subiect pe care toată lumea susține. Toată lumea cred că este în favoarea unei Uniuni Europene mai puternice și a unui viitor bun pentru Uniunea Europeană. Cineva a spus la un moment dat că Europa este un gând și trebuie să devină un sentiment și uh, acest lucru se va întâmpla numai dacă cetățenii vor uh, putea avea inițiative față de, cetă- de instituțiile europene. Deci numai așa acest sentiment poate fi stimulat. Deci în ciuda unor uh, detalii tehnice suntem pe calea cea bună și vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Domnule Corbett, cred că e o mică neînțelegere pentru că acea ședință de evaluare nu înseamnă că nu suntem ambițioși, că nu vrem să împingem mai departe acest proces. Știm că e foarte important și că s-au făcut foarte multe lucruri și înțelegem că e o responsabilitate mare la sfârșitul procesului legislativ să încercăm să realizăm un compromis, dar știți foarte bine că e uh, o problemă uh, dificilă pentru multe state membre, o problemă sensibilă și trebuie să găsim teren comun în cadrul Consiliului și să facem toate eforturile pentru a facilita această decizie. Începește Brexitul, sunt de acord cu multe lucruri pe care le-ați spus. Mm, acum două săptămâni am întâlnit pe domnul David Davis, fostul deja ministru pentru Brexit, și el mi-a spus, ă, dragă coleg, o să vedeți, o să avem negocieri intense, dar la spinal vom ajunge la situații în care câștigă toată lumea. Și am spus, singura situație în care câștigă toată lumea este ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană. Dacă nu, singurul lucru pe care putem să-l realizăm este cea mai mică pierdere și pentru noi și pentru noastră. În continuare lucrurile stau tot așa și trebuie să încercăm să uh, facem asta. Cel puțin e un pas în direcția cea bună că Marea Britanie uh, acum lucrează la o poziție pentru viitoarea uh, relație între Uniunea Europeană și Marea Britanie, dar sunt de acord că încă se pot întâmpla multe lucruri și multe trebuie făcute și în acest moment nu putem prevedea ce vom decide în octombrie, dar trebuie să păstrăm toate eforturile ca să ajungem la un acord de retragere din Uniunea Europeană ca să fie o bază a viitoarei cooperări și să nu amestecăm cele două lucruri. Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsuri. Acum domnul Scholz din partea GUE are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte, mulțumesc, domnul ministru, pentru comentariile introductive. Încep cu ultimul comentariu despre Brexit. Sunt de acord cu toată lumea din această sală. Istoria, istoria este un, întotdeauna uh, are toate variantele deschise și nimeni nu e sigur de ce se va întâmpla, dar puteți eh, asigura noastră eh, și eh, că președinția română va trebui să decidă pe acest subiect. Noastră și cu președinția română va trebui să vă asigurați că cele patru libertăți rămân cheia de boltă în negocierea cu Marea Britanie, pentru că ultima ofertă de la Marea Britanie a fost că nu vor să aibă libera circulație a cetățenilor asta n-ar trebui să fie acceptată și sper că președinția austriacă poate clarifica faptul că cele patru libertăți sunt uh, principii de bază și că ele garantează drepturile cetățenilor uh, de pe ambele părți ale uh, mesei la care se negociază și evident mai există și problema mare Irlandei de Nord care trebuie inclusă în discuție. Apreciez foarte mult ce ați spus în legătură cu dreptul de uh, analiză, de, uh, de ani de zile Parlamentul cere acest drept de cercetare și ar fi un semn foarte bun dacă președinția austriacă ar da un semnal final pe această chestiune și, în fine, un comentariu în ce privește platformele de debarcare aș spune că nu e un pas în direcția corectă, e un pas greșit, pentru că dacă discutăm viitorul Europei, și în această dimineață am discutat din nou despre un uh, raport din proprie inițiativă, atunci trebuie să fim foarte clar și să spunem că valorile Uniunii Europene nu se pot negocia. Dreptul, dreptul la azil, uh, dreptul la solidaritate și la ajutor pentru cei aflați în nevoie trebuie să fie un principiu de bază al Uniunii Europene. Dacă lăsăm la o parte acest principiu, atunci abandonăm încrederea cetățenilor Uniunii europene, Europeană, cetățenii din țările noastre membre, eh, nu vor mai avea încredere în capacitatea noastră de a rezolva probleme și de a fi solidar și cred că asta trebuie să fie eh, apărat și trebuie păstrat ca un drept uh, de bază. Iar noi, Comisia AFCO, trebuie să ne asigurăm că asta se întâmplă. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Viland. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru cravata pe care mi-ați făcut-o cadou, ca cravata președinției austriece, uite, domnul Ribichio și poartă. Deci vă mulțumesc pentru acest cadou. După aceea, domnule ministru, ați vorbit despre faptul că încrederea în Uniunea Europeană ar fi în scădere. Ei bine, sondajele ne arată exact contrariu. Încrederea în Uniunea Europeană a crescut după criza financiară și după Brexit. Uh, sau referendum. Și noi trebuie să folosim acest uh, uh, moment. 75% dintre tineri, conform unui studiu TUI, uh, uh, spun că se bucură enorm de faptul că sunt cetățeni europeni. Uh, Parlamentul European se bucură de o încredere mai mare decât alte parlamente naționale. Mă refer la Parlamentul German, la uh, Parlamentul Austriac, etc. După aceea ați uh, vorbit despre o serie de teme care nu au neapărat de-a face cu domeniul nostru de activitate. Ați vorbit despre Frontex, da, sunt într-o totul de acord. Ați vorbit despre competitivitate sporită, nu pot decât să salut uh, așa ceva, modernizarea autorităților, digitalizarea. E, e păcat că am, am ratat o grămadă de oportunități pe palierul acesta și asta ne costă. Și tocmai de aceea salut uh, comentariile dumneavoastră legate de buget. Uh, spuneați că bugetul ar trebui să fie mai flexibil, uh, dar nu asta este problema. Vreau doar să vă... Uh, sau se pune întrebarea dacă în timpul președinției austriece uh, se dorește o finalizare a acestui cadru financiar multianual. Mă tem că nu există această dorință, vom amâna sine die finalizarea discuțiilor și vom lua o decizie în ceasul al 12-lea, așa cum am făcut-o și acum șapte ani. După aceea, uh, cadrul financiar trebuie încet, încet să devină uh, mai modern, avem, niște, avem nevoie de venituri automate, avem nevoie de asemenea de un cadru uh, financiar sau un buget pe 2-3 ani. În fiecare an uh, uh, ne certăm noi între noi, statele membre, unii vor mai mult, alții, alții vor și mai mult și așa ceva nu-i durabil, e clar. Genul acesta de disput, dispute nu ajută pe nimeni, deci, iată, sper că președinția austriacă va da dovadă de curaj. În ceea ce privește registrul transparenței, salut cele spuse de dumneavoastră. Ați spus că uh, responsabilitatea și transparența sunt esențiale. Dar vreau să vă atrag <laughs> atenția asupra faptului că uh, Consiliul se opune, cel puțin până în momentul de față, acestui registru al transparenței. Uh, Comisia și uh, Parlamentul Uh, recunosc diferența între un funcționar public și un ales. Uh, Consiliul însă nu, nu recunoaște această diferență și, prin urmare, nu pot decât uh, să sper că vom reuși împreună să ajungem la un numitor comun. Comentariile dumneavoastră cu privire la Comisia de Anchetă, din nou salutare. Da, nici aici nu avem un grad foarte larg de deschidere. Mi s-ar fi părut normal ca la un moment dat uh, Parlamentul European să primească o, un aviz din partea uh, Serviciului Juridic al Consiliului pe tema aceasta. Acum, uh, iată, serviciile juridice ale celor trei instituții sunt ocupate cu acest raport, cu acest aviz, fiecare în ograda sa și se prea poate se prea pare că avizele care vor fi publicate până la urmă vor fi așa, benigne. Nici asta nu ne ajută. După aceea, eu, să știți, eu n-am nimic uh, împotriva interdicției care uh, se dorește de către unii a fi aplicată cu privire la dreptul de uh, mărturie. Există uh, situații în care, într-adevăr, poate că informațiile ar trebui să fie confidențiale, dar acestea sunt, sunt situa- sau situațiile acestea sunt foarte, foarte rare. Și până la urmă să nu uităm, există comisii de anchete la nivelul parlamentelor naționale, măcar standardul acela, fie el și scăzut, să-l respectăm și la noi, la nivel european. După aceea, domnule ministru, Vreau să vă încurajez să folosim aceleași standarde tehnice în Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Trebuie să existe un fel de interconectare a sistemelor IT. Uh, mă refer aici la accesul la documente, uh, mă refer de asemenea la structurile necesare pentru organizarea unor videoconferințe. Uh, asta ne-ar Uh, putea ajuta să economisim o, o groază de bani pe care i-o cheltuim acum făcând, organizând uh, delegații. Poate un cloud uh, european n-ar fi uh, rău de realizat, cu standarde de, de securitate cât mai ridicate cu putință și, de asemenea, în, uh, în final aș spune că avem Mm, nu știu, nevoie de uh, niște reguli cât se poate de, de clare cu privire la legea electorală. Avem nevoie de niște candidați cât se poate de clari, uh, aleși pe criterii clare. Și, uh, deci, iată unde avem de lucrat. Domnule ministru, dacă doriți să răspundeți. To Brexit. Domnul Scholz mai întâi s-a referit la Brexit și m-a întrebat dacă pot asigura că se va lua o decizie în timpul președinției noastre. Eh, încercăm să facem eh, tot ce ține de noi, dar nu depinde numai de președinție austriacă să ajungem la o decizie. Un lucru absolut crucial în următoarea lună este să păstrăm unitatea celor 27. Până acum, Europa a reușit foarte bine asta. Îmi amintesc că momentul când Marea Britanie a, a avut un referendum, cred că pe 26, 23 iunie a fost 2016, și când ne-am dus seara la curcare, nimeni nu ar fi pariat că Marea Britanie va pleca și totuși a doua zi dimineață ne-am trezit într-o lume complet diferită pentru că Marea Britanie a decis să plece din Europeană și din acest moment uh, lumea s-a schimbat, Uniunea Europeană trebuie să acționeze diferit și să se pregătească pentru ce îi rezervă viitorul. Ce este clar pentru mine este că cel puțin am reușit să păstrăm unitatea celor 27 până acum, lucru pe care nu l-aș fi crezut uh, atunci, pe 24 iunie 2016, pentru că atunci credeam că Uniunea Europeană o să înceapă să se dezintegreze și că ăsta era doar începutul sfârșitului Uniunii Europene, pentru că uh, se spunea întotdeauna că nimeni nu poate să plece, imposibil să pleci. Marea Britanie a dovedit că e posibil și din acest moment m-am temut că dacă nu acționăm corect noi cei 27, poate și alte mișcări separatiste din Europa își vor lua modelul de la Marea Britanie și vor încerca să plece. Și mă bucură foarte mult că nu se întâmplă așa. Și asta pentru că cei 27 au păstrat unitatea în poziția de negociere față de Marea Britanie. Acum trebuie să dovedim că asta nu s-a întâmplat uh, doar uh, ca o reacție la un șoc, ci că asta este angajamentul nostru real, pentru că, așa cum uh, v-ați referit la cele patru libertăți Marea Britanie face ceva ce noi întotdeauna le-am cerut să facă, și anume să pună pe masă propuneri concrete și le vom evalua atunci când vor fi puse pe masă, deocamdată nu avem decât uh, reportaje în mass media. Și asta înseamnă că poate în cele 27 de țări vor fi interpretări diferite, dacă e o propunere bună, dacă nu e o propunere bună, dar totuși trebuie să păstrăm unitatea celor 27 de state membre, pentru că dacă pierdem unitatea, atunci toată lumea va pierde foarte mult și nu foarte puțin, cum încercăm noi să uh, obținem uh, din breakfast. Începește dreptul de uh, anchetă, de uh, cercetare al Parlamentului. Uh, văd importanța acestei chestiuni pe o serie de chestiuni atât politice cât și tehnice. Vă asigur că vom face un efort să promovăm acest lucru în timpul prezentării noastre. Domnule Scholz, de asemenea, ați menționat uh, ideea platformelor de, de debarcare din afara Uniunii Europene pentru migranți, așa cum este stipulată ea în concluziile Consiliului și de asemenea ați spus că nu sunteți în favoarea acestei idei. Eu respect acest lucru, am o opinie diferită, dar o respect complet pe noastră. Dați-mi voie să menționez doar un aspect. Cred că, de asemenea, este imperativ pentru Uniunea Europeană se pună capăt uh, situația acestea intolerante uh, când oamenii mor în uh, Mediterana, în necații Mediterana. Este absolut cheie. Și atâta timp cât există posibilitatea de a cere azil în Europa atunci când ești în Africa de Nord, deci atâta timp cât acest lucru e posibil, să vii din Africa și să ceri azil, uh, traficanții vor continua să aducă oameni peste Mediterana. Și numai dacă putem să-i salvăm și să-i ducem înapoi, acest model de afaceri uh, dispare. Și în același timp nu, nici nu o să mai moară oameni în Mediterana. Deci văd asta din punct de vedere al nevoii de a salva vieții umane. Răspund acum în germană domnului Wieland, care mi s-a adresat în germană. Uh, spuneați că tendințele sau încrederea în Uniunea Europeană crește. Uh, ați spus că după Brexit a fi crescut încrederea în Uniunea Europeană. Da, aveți dreptate, dar am ajuns la Brexit tocmai pentru că încrederea în Uniunea Europeană a scăzut. Asta din pricina unei serii de elemente, uh, puterea de control s-a pierdut, uh, a existat migrația, a mai existat și sărăcirea maselor și acum, pentru că iată, suntem în stare de șoc, uh, mulți oameni, șoc generat de Brexit, mulți oameni zic că, uh, vai, trebuie să ne apropiem din nou de Europa, trebuie să sprijinim Europa. Doar, uh, deci nu putem vorbi neapărat uh, despre încredere în Uniunea Europeană, ci despre teamă generată de, de Brexit. Dar cauzele care au dus la Brexit nu au fost eliminate și ar fi greșit dacă ne-am preface că după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană putem continua ca înainte. Nu, nici pe departe. Trebuie să ne asigurăm că încrederea în Uniunea Europeană crește, crește într-o manieră durabilă și dacă e să crească, atunci trebuie să analizăm tocmai elementele alea care au generat Brexitul. Vorbim despre bunăstare, vorbim despre migrație, criza migrației. Acestea sunt fapte obiective sau subiective, dar sunt fapte. Și tocmai de aceea eu consider că trebuie neapărat să identificăm rădăcinile problemei, să lucrăm la ele, nu să ne spunem că gata, putem sta liniștiți, uh, încrederea a crescut. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, uh, întrebați dacă Președinția austriacă are ambiția de a finaliza acest dosar. Ne dorim să facem pași înainte, avem ambiția aceasta. Dacă ne uităm însă la negocierile pe ultimul cadru financiar multianual, cred că data trecută sau prima dată am discutat vreo 2 doi ani sau trei ani, nu mai știu. Deci noi vom încerca să facem pași înainte. Vă pot spune că deocamdată nu prea există consens între statele membre. În timpul uh, președinției bulgare, subiectul a fost discutat de două ori. Uh, noi uh, ne-am asumat un program foarte ambițios de discuție pentru președinția austriacă, mă refer la ședința ale grupurilor de lucru, corepere, etc., etc. Sper să facem pași înainte. Dar la ultimele două dezbateri uh, n-am prea putut întrevedea un consens între statele membre. Uh, unele state doresc uh, să se rămână la 1% contribuție din PIB. Avem propunerea Comisiei. Există un stat membru care a îmbrățișat propunerea Parlamentului European, adică Grecia, care vrea 1,3% nu se aude prea des lucru, un lucru de genul acesta, dar în orice caz e clar că trebuie să găsim un echilibru, trebuie să se negocieze uh, mult de acum înainte uh, și ne-am angajat să ajutăm la aceste negocieri. În ceea ce privește registrul transparenței, spuneați că mm, Consiliul e cam reticent. Să știți că și pe tema aceasta încercăm să mergem înainte, știm că e o temă importantă, dar Trebuie să ținem cont de uh, legitimitatea diferită a diferitelor instituții care folosesc aceleași reguli. Parlamentul, uh, pe drept uh, cuvânt, atrage atenția asupra faptului că e singura instituție direct aleasă de către popul, populația europeană. Consiliul este legitim prin, ca urmare a sprijinului primit din partea guvernelor naționale. Deci există o diferență între cele două instituții, prin urmare regulile nu pot să fie aceleași pentru ambele instituții, dar pe ansamblu e clar că transparența este importantă. Și foarte interesantă mi se pare, interesantă mi se pare ideea dumneavoastră cu privire la armonizarea sistemelor IT ale Parlamentului European și Parlamentelor Naționale. Cu siguranță schimbul de informații ar fi astfel facilitat. Uh, mulțumesc foarte mult. Mai am doi vorbitori pe listă. Trei, dacă domnul Vilan dorește să mai reacționeze. Atunci trei, dar nu avem decât 10 minute, deci vă rog foarte pe scurt. Pe scurt. Vă mulțumesc pentru răspunsul, răspunsul la întrebarea legată de IT. Poate am putea intra în, în niște discuții pe tema aceasta și după aceea Comisia de anchetă. Dacă în Baden-Württemberg există o comisie de anchetă și cineva de la Berlin are o informație, ei bine, persoana respectivă trebuie să se prezinte în fața comisiei de anchetă a Parlamentului uh, din landul uh, Baden-Württemberg. Deci, asta este posibil. Uh, Uh, ministrul însă, în cazul în care este convocat în fața unei comisii de anchete uh, um, parlamentare, are dreptul să nu depună mărturie. Nu înțeleg de ce regula asta care este acceptată la nivel național n-ar putea fi aplicată și la nivel uh, european. Și încă ceva legat de bunăstare și migrație. Poate că mă îndrept acum pe un teren minat, dar cu toate acestea dați-mi voie să vă spun uh, următoarele. Uh, migrația despre care vorbeau britanicii nu venea din România sau uh, Polonia, ci uh, era vorba despre migranți din Commonwealth. Și dacă actorii europeni nu își spun Uh, nu, nu uh, spun lucrurilor pe nume și nu atrag atenția asupra adevărului evident, atunci e clar că încrederea cetățeanului european uh, scade pentru că se bazează pe niște cetățeanul se bazează pe niște informații false care sunt promovate de unii care vor să-i manipuleze. Eu nu spun că lucrurile nu trebuie să se schimbe, dar Asta nu pornind de la premiza că Uniunea Europeană e rea, că nimic ce se întâmplă aici nu este, uh, nu este bun. Deci, haideți să fim odată sinceri cu ceea ce face o parte și ceea ce face o altă parte. Trebuie să înțelegem că suveranitatea nu este neapărat atinsă de către Uniunea Europeană, uh, ci că lucrurile pot merge în, în grup foarte bine. Uh, urmează domnul Rubi. Îl salut pe domnul Blümel pe domnul ministru. Domnia sa este responsabil pentru mai multe domenii și tocmai de aceea e important să vorbim despre principii. Și dacă tot vorbim despre Brexit, trebuie să înțelegem că nu e vorba doar despre ieșirea din Uniunea Europeană a unui stat, ci uh, uh vorbim despre un stat care părăsește democrația și structurile uh, Uh, democratice europene. Întrebarea care se, se uh, pune este ce anume se va întâmpla anul viitor în, cu Regatul Unit. Știm că articolul uh, 50 uh, este scurt, uh, dar până la urmă articolul acesta trebuie să fie acceptat și de către Regatul Unit. Am avut uh, o serie de discuții cu reprezentanții ai Curții Europene de Justiție și în, discuția, în discuțiile acestea încercam să întreb ce se va întâmpla cu uh, Uh, spețele deja pe rol. Uh, mă întreb dacă resursele deja puse la dispoziția acești vor fi suficiente pentru a acoperi nevoia aceasta pe termen scurt de care, care trebuie să fie acoperită și care este declanșată de către Brexit. În ceea ce privește registrul transparenței, Dați-mi voie să vă spun că și din punctul meu de vedere este important ca finanțele și persoanele din afara Uniunii Europene să fie uh, să se bucure, <laughs> între ghilimele, de multă atenție. Vedem ce se întâmplă în Bruxelles. Uh, toți lobbyiștii aceștia care vin de peste tot din lume. Deci e clar că avem nevoie de o monitorizare a tuturor uh, acestor fluxuri financiare și a persoane care vin uh, din uh, state terțe. Și după aceea, într-adevăr, giganții de genul Amazon, Google trebuie să se să se bucure de aceleași condiții ca și uh, companiile normale, de, cu dimensiuni normale. Și de asemenea, lumea digitală trebuie să fie tratată la fel, să respecte aceleași reguli ca și uh, lumea reală. După aceea, nu pot să înțeleg uh, de ce platformele platformele nu sunt obligate să folosească toate, uh, uh, să, să, nu sunt obligate să folosească pentru conținutul pe care îl prezintă, uh, mă refer la opere, muzică, etc., etc. De ce drepturile de autor nu sunt, copyright-ul nu este, acceptat, nu este respectat și în contextul acestor platforme digitale? După aceea, în ceea ce privește CFM-ul, um, dau seama că multe state membre își doresc ca cotizația lor la bugetul UE să scadă, uh, dar dacă e să scadă contribuția statelor membre, atunci trebuie să existe resurse proprii pentru Uniunea Europeană și de ce nu? Iată, o sursă de resurse pentru UE ar fi tocmai uh, impozitarea acestor platforme uh, Amazon, YouTube, etc., etc., Uh, câștigă o mulțime de bani uh, în Uniunea Europeană și ar trebui și ei să plătească. Uh, deci aceasta ar fi o opțiune pe care ar trebui să o avem în vedere. Știu că președinția își dorește să coaguleze cât mai multe astfel de opțiuni și aceasta este și dorința noastră. Deci mult, mult succes nouă tuturor. Urmează domnul Haureghi. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi limba spaniolă. Domnule ministru, Eu le quiero hablar, señor ministro, sobre el raport de las comisiones. Doream uh, să vorbesc despre uh, raportul referitor la comisiile de investigație. Deci, le mulțumesc domnului Viland și domnului Schulz care v-au uh, făcut comentarii cu privire la acest subiect, dar vreau să fac câteva precizări care cred că trebuie să uh, Uh, vă fie cunoscute. Acest Parlament uh, analizează raportul privind regulamentul privind Comisia de Anchetă, acesta uh, fiind considerat unul dintre drepturile fundamentale ale Parlamentului. Tratatul de Lisabona nu întâmplător a dat Parlamentului European dreptul de inițiativă legislativă. Nu a fost întâmplător, ci tocmai pentru că um, Parlamentul European a fost considerat uh, că trebuie să uh, aibă putere de inițiativă, um, pentru că aceasta este o uh, putere parlamentară esențială și de bază în toate sistemele parlamentare internaționale. De trei ani de zile încercăm să discutăm cu Consiliul și Comisia. Este evident că dumneavoastră nu aveți niciun fel de răspundere, nu, nu aveți răspunderea pentru președințiile anterioare. Este evident că problema este una complicată, dar trebuie să știți că ne aflăm aici în fața ultimei ocazii, ultimei oportunități. Da, președinției austriece i-a revenit onoarea, aș spune eu, de a fi președinția care poate rezolva această problemă. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru dovezile de interes pe care le-a adus președinția austriacă în privire la acest subiect. Colaboratorii dumneavoastră s-au întâlnit cu mine cu, și cu doamna Hübner, președinta AFCO, în luna iunie la Strasburg și uh, am uh, rămas cu o impresie foarte bună despre colaboratorii dumneavoastră care par, par să fie foarte bine intenționați. Restul Parlamentului European, colegii mei raportorii din umbră și cu mine am creat un nou text, un document neoficial care să permită dialogul. Pentru luna septembrie, sper că va fi la începutul acestei luni, ați cerut un raport de la serviciul juridic despre care ne-ați spus și doriți ca serviciul juridic să vă spună dacă se permite negocierea pe marginea acestui, pe baza acestui document oficial. Vă rog să examinați acest raport din partea serviciului juridic cât se poate de atent, pentru că avem ocazia de a discuta pe marginea unui document care, repet, este o, un regulament de bază privitor la atribuțiile Parlamentului. E vorba de atribuții de secol 21, pentru că sunt foarte multe chestiuni, foarte multe probleme care impun uh, ca Parlamentul să aibă puterea controlului asupra executivului. Și acest lucru se face prin comisiile de închetă. Ca să avem un regulament rezonabil, avem nevoie de un dialog real și vă asigur, domnule ministru, că Parlamentul European dorește să încheie un acord fie ajungem la acest acord înainte de Crăciun, înainte de sfârșitul acestui an, fie uh, vom fi avut uh, acest mandat degeaba și e păcat. Pentru că Parlamentul va decide să se adreseze Curții Europene de Justiție la Luxemburg uh, plângându-se de lipsa de loialitate a Consiliului și a Comisiei în acest uh, caz. Sper să putem ajunge la un acord ca urmare a unui dialog. Mulțumesc! Ok, some... thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Dumneavoastră sunteți raportorul Comisiei de Anchetă. Dau cuvântul domnului ministru să răspunde. Mulțumesc foarte mult. Poate încep cu ultimul vorbitor vă pot asigura că luăm foarte în serios și încercăm să facem progrese pe această chestiune și ați uh, menționat documentul uh, neoficial uh, al Parlamentului. Vă pot informa că acest document va fi abordat în prima ședință a grupului de lucru privind afaceri generale chiar în aceste vineri. Deci încercăm să discutăm raportul noastră cât mai repede cu putință, vă asigur. Herrn Wieland nochmals. Uh, din nou domnului Viland vreau să mă adresez. Bunăstarea și migrația. Într-adevăr, uh, migrația nu era una de origine europeană în Regatul Unit. Dar cu toate acestea, uh, subiectul acesta a avut un rol în cursul referendumului vedem care este atitudinea vis-a-vis -vis de acest subiect și tocmai de aceea cred că trebuie să învățăm din această lecție. Pentru Regatul Unit uh, e cam târziu, nu mai poate învăța nimic. Dar uh, să nu uităm că și în alte state membre populațiile uh, indigene sunt speriate de migranți și, prin urmare, iată, cred că e de datoria noastră să ne asumăm la nivel european această temă, acest subiect și tocmai de aici concluziile de acum două săptămâni ale Consiliului. După aceea, domnule Rubi, îți mulțumesc pentru cuvintele tale. Întrebai ce se va întâmpla dacă nu va exista un acord de retragere. ne uh, întrebi uh, ce se va întâmpla în cazul în care divorțul nu va fi unul uh, amiabil. Da, și eu sunt de acord, avem nevoie de un acord de retragere înainte de a discuta despre relația viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Regatul, acordul de retragere ne va garanta că Brexitul nu va fi foarte, foarte dur. Hard. Sunt întru totul de acord, Amazon trebuie să fie tratat la fel ca și uh, alimentarea de după colț uh, sau uh, Chrysler. Dacă am stabilit uh, niște criterii și standarde în uh, universul analog, atunci aceste standarde ar trebui să fie protejate și în lumea digitală. Nu vorbim aici de, despre nimic altceva decât protejarea unor uh, principii de bază. Uh, Uh, proprietatea, proprietatea intelectuală, concurența echitabilă. Deci uh, sunt într totul de acord, vrem uh, să mergem înainte pe tema aceasta. Considerăm că subiectul acesta este într-adevăr unul cu o dimensiune europeană. După aceea, resursele proprii cu siguranță vor fi discutate în cursul negocierilor privind CFM-ul și cine știe ce propuneri vor apărea pe parcurs. Îmi rămâne doar să vă mulțumesc, domnule ministru. Au fost câteva tonalități noi, cel puțin pentru unii dintre membrii uh, comisiei. Uh, în nume personal vă spun că am apreciat prezentarea dumneavoastră de astăzi. Uh, vă urez mult, mult succes, multă energie. Vă mulțumesc pentru venire și mult, mult succes în depășirea acestor provocări pe care vi le asumați.

Ladies and gentlemen, we would like to continue. Doamnelor și domnilor, dorim să continuăm discuțiile. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Integrarea diferențiată. Dați-mi voie să fac o scurtă prezentare. Integrarea diferențiată în european are multe forme. Opt-out-ul, cooperarea, inițiativa de cooperare aprofundată, structuri permanente de cooperare, uh, formulări interguver- formule interguvernamentale și o serie de structuri dificile și gama de soluții flexibile care permite statelor membre să uh, Uh, meargă spre o integrare mai profundă a devenit atât de variată încât e din ce ce mai dificil să identifice toate cazurile de integrare diferențiată și să le înțelegem nu numai pentru cetățenii europeni, dar și pentru uh, autorii de politici. Raportorul, domnul Dura, intenționează să clarifice conceptul de integrare diferențiată pentru a Uh, lista beneficiile diferitelor modalități de integrare diferențiată și, în fine, uh, raportorul propune o simplificare și o organizare a acestei integrări diferențiate în viitor. Domnul Dura, sunteți raportor și aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru introducerea făcută. Sper să pot să răspund la așteptările noastre și să fiu la înălțimea propunerilor pe care tocmai le-ați, eh, afirmațiilor pe care tocmai le-ați formulat, și anume nevoia de a explica în mod rațional integrarea eh, diferențiată. Nu știu dacă voi fi în stare, dar poate că împreună cu raportorii de umbră și cu toată comisia vom ajunge la un rezultat. Ați uh, plasat foarte bine dezbaterea. Nu e, voie, nu e vorba de a face un raport pentru sau împotriva diferențierii. Nu sunt uh, aici decât pentru a-mi da uh, propria părere, pentru că așa suntem toți. Dar nu ăsta e subiectul. Subiectul este uh, foarte bine explicat de noastră și a fost același în dezbaterea din privind viitorul Europei. Ne dăm seama că în, Uniunul, în interiorul tratatelor există o serie de posibilități care fie nu sunt cunoscute, fie sunt uh, utilizate sau utilizate prost. Și înainte de a cere reforme, revoluții, mari transformări, am putea să încercăm să vedem care sunt instrumentele de care dispunem și să vedem dacă putem să îmbunătățim funcționarea Uniunii Europene prin aceste instrumente și o mai bună înțelegere între diversele instituții. Așadar, obiectivul acestui raport va fi să încercăm să dăm instrumentele uh, și să mergem către soluții care ar putea să fie mai practice. Avem o dificultate în acest uh, moment. Avem diferite cercuri în Uniunea Europeană. Pentru moment, aceste cercuri diferite se leagă în mod esențial de probleme sectoriale, fie că e vorba de apărare, comerț sau uh, zona monetară. Uh, practic trebuie încercat să găsim o soluție care să fie mai simplă, o soluție care a fost foarte bine descrisă de către domnul Barnier în cadrul negocierilor uh, pentru Brexit. Adică, el a arătat că există sisteme diferite de relaționare cu Uniunea Europeană și în interiorul Uniunii Europene. Și citez uh, opțiune și anume cum putem ajunge să găsim o cale în interiorul Uniunii către mai multă integrare și un sistem extern, care să fie unul de asociere, mai simplu și mai rațional. Așadar, pe de o parte și în interior și în exterior vom găsi soluții și există o majoritate destul de confortabilă în această comisie care spune că sistemul de opt-out nu este în mod necesar sistemul cel mai practicabil ca să ajungem la Europa mai integrată. Din potrivă, ne dăm seama că anumite țări care uh, susțin diferențele nu participă la o mai bună funcționare a Uniunii Europene, ci din potrivă la un sistem care este, am zice, mai diferențiat, dar într-un sens uh, care merge împotriva integrării. Așadar, ce vreau să aduc în acest raport? Mai întâi, Trebuie să mergem către, pe calea către o Europa mai integrată și care nu dă eh, sentimentul eh, că unele țări sunt lăsate în afara funcționării unei Europe care ar merge prea repede pentru unii și prea încet pentru alții. E, și nu mai trebuie să mai reamintim o serie de țări în Uniunea Europeană și aici vorbesc nu doar de cetățeni, ci și de guvernele lor, uh, nu s-au respectat suficient și uh, avem sentimentul că anumite țări uh, lasă alte țări la ușa Uniunii Europene preventiv, ca să spun așa. Și asta nu e posibil, că într-un stat federal sau unitar nu poți să lași unele regiuni în afara funcționării statului și să decizi că numai unele vor bene, avea beneficiile statului, pe când ceilalți se vor sta și se vor uita. La fel trebuie să întâmple și în Uniunea Europeană. Nu putem să lăsăm state pe margine că nu se mișcă suficient de repede sau că nu sunt suficient de dezvoltate. Este motivul pentru care, și o spun uh, în calitate de francez, cu un uh, președinte care a vorbit de Europa cu mai multe viteze, mai multe cercuri. Eu înțeleg ce vrea să spună, dar totuși mă îngrijorează un pic ce ar putea să rezulte mâine dintr-o Europa cu mai multe viteze, cu mai multe cercuri. Bun, nu secole, ci eh, cercuri. Să sperăm că mai avem secole. Deci trebuie să mergem cu toții în, eh, cu aceeași viteză. Dacă unii vor să meargă mai repede, să putem să... Ca unii care vor să meargă mai încet, să poată să meargă și să-i acompaniem. Deci mi se pare important și pentru că britanicii vor să plece, dar să păstreze anumite legături, atunci mă întorc către colegul Corbe. Știu că spun asta și el se, se va supăra pe mine, dar dacă mâine e o ruptură, trebuie să ne asigurăm că această ruptură să fie cea mai bună posibilă ca să păstrăm cele mai bune relații și pentru cetățeni, și pentru piețe, și pentru noi toți. Voi vorbi, evident, de chestiunea legată de unanimitate. Am evocat-o în această dimineață și articolul 48 din Tratatul Uniunii eh, prevede clauza pasarele. Sunt o serie întreagă de pasarele categorice sau mai puțin categorice specificate în tratat pe o serie întreagă de chestiuni. Am încercat să vedem cum pot fi uh, folosite aceste clauze pasarele și nu cred că trădez pe nimeni dacă spun că chestiunea unanimității pune probleme practice majore dincolo de funcționarea Consiliului. Riscăm să ne blocăm pe această cale a unanimității. Ce posibilități? Vei vorbi despre posibilitatea unei majorități calificate și cum am putea să o promovăm. Aș propune pentru că și asta mi se pare o soluție insuficient utilizată, aș propune să se poată experimenta la nivel transfrontalier. Există lucruri pe care putem să lucrăm aici, nu doar în raționamentul stat membru față de Uniunea Europeană, ci poate prin intermediul unei cooperări transfrontaliere. O să încerc să evoc aceste subiecte. Și ce să spun uh, altfel? Voi încerca să fiu cât mai atent. Uh, Pot să vă spun care e calendarul, domnule președinte, ca să avem tot contextul. Acest raport va fi transmis uh, pe 8 august și va fi tradus. Nu știu dacă unii vor pleca în vacanță sau nu, dar eu nu le doresc să plece în vacanță cu acest raport. Sper să aibă alte lucruri de făcut în vacanță, dar în toamnă vom putea să ne vedem. Pe 3 septembrie prezentarea raportului, 14 septembrie termenul limită pentru amendamente, 10 octombrie examinarea amendamentelor, apoi, normal, votul 21 noiembrie în această comisie. Iată tot ce vă pot spune în acest moment. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Monsieur Durand. Uh... Mulțumesc, uh, domnule Durand, pentru uh, aceste prime idei în legătură cu uh, o posibilă organizare a acestor chestiuni destul de dificile. Are cuvântul domnul Preda de la PPE. Uh, merci uh, uh, infiniment, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că pot lucra ca raportor din umbră la acest dosar. Subiectul este unul important, poate chiar crucial pentru viitorul um, Europei. Mă bucur foarte mult că pot um, participa În etapa precedentă, când uh, ne-am gândit la um, documentul de lucru anul trecut, am făcut o mare parte, um, o, o parte a muncii pe care trebuia să o facem în ceea ce privește terminologia, integrare diferențiată, mai precis, și avem câteva piste de aprofundare a lucrărilor. Sunt uh, deosebit de mulțumit de faptul că am ajuns la un acord asupra terminologiei și pentru că am ținut cont de sensibilitățile publicului în anumite țări europene în care simpla menționare a unei Europe pe mai multe viteze uh, năștea uh, foarte multe nemulțumiri. Doream să mă mai refer la două aspecte astăzi. În primul rând, modul în care vedem noi raportul și, doi, relația între integrarea diferențiată și dezintegrare. În ceea ce privește metoda, cred că obiectivul nostru nu trebuie să fie acela de a elabora o listă uh, exhaustivă a modului, a tuturor modurilor uh, de, uh, diferenți, de integrare diferențiată. Există deja nuanțe, există deja diferențe uh, în funcție de domeniu, dacă vorbim despre politică externă, de politica de apărare, politica comercială sau chestiunile monetare. Cred însă că obiectivul nostru, în măsura posibilului, este acela de a um, contura principii comune pe care le putem aplica în toate situațiile în care este nevoie. În momentul în care uh, trebuie să facem integrarea și uh, uh, trebuie să ținem cont de lipsa de dorință de a acționa anumitor statele membre. Deja știm că există multe fonduri de integrare diferențiată. Cred, de asemenea, că ar trebui să vedem în ce măsură putem uh, ajunge la un consens în ceea ce privește integrarea integ uh, acestei uh, de încadrarea integrării diferențiate. În ceea ce privește opt-inurile și opt-auturile, Trebuie menționat că nu putem decide a priori care este soluția în anumite contexte politice. De aceea cred că este bine să punem limitele acceptabilului și inacceptabilului și uh, acesta să se facă pe baza unor criterii pe care va trebui să le convenim, desigur. Acum, referindu-mă la a doua uh, chestiune uh, la care doream să mă refer și anume integrarea diferențiată în legătură cu dezintegrarea. Dacă integrarea diferențiată reprezintă o soluție pragmatică care ne permite să uh, facem progrese, trebuie să o utilizăm uh, cât se poate de puțin pentru a evita fragmentarea brutală. Aceasta trebuie să fie o soluție de ultimă instanță și trebuie să excludem formele de diferențiare, de diferențiere care duc la fragmentare. Diferențierea trebuie să fie interpretată cât se poate de riguros. Integrarea diferențiată trebuie să fie limitată atât în timp și atât în ceea ce privește impactul asupra procesului de integrare european în general, pentru că, în fond, obiectivul uh, final al integrării este să asigure uh, integrarea, includerea statelor membre și nu excluderea. Toate acestea, desigur, în limitele tratatelor și condițiilor deja stabilite. Ascult cu mult uh, interes, multă uh, nerăbdare să vină 10 august, vacanța și uh, după aceea revenirea la lucru pentru a putea aborda lucrurile la acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Okay, from the other political Domnul Corbett, de la SCD. Doamna Breso este coordonatoarea noastră, mai nu a putut veni, însă mi-a transmis textul dumneai ei și dorește să vorbească în limba engleză. În primul rând, vă adresează scuzele dumnei pentru uh, că nu a putut fi prezentă. Doamna Breso spune că multiplele crize cu care se confruntă continentul european au forțat Uniunea Europeană să caute soluții și răspunsuri adecvate. Noile soluții și instrumente impun uh, aprofundarea mai multor politici publice și de aceea trebuie, sunt posibile schimbări ale tratatului cu transfer de competențe, însă anumite sectoare politice um, aprofundarea anumitor sectoare politice uh, generează neliniște în anumite statele membre uh, din cauza diferențelor de culturi politice în statele uh, membre și mm, inegalitățile în disponibilitatea de a aborda chestiunile europene uh, și de aceea uh, trebuie să recunoaștem că Parlamentul are un rol cheie pentru a evita astfel de blocaje politice. Doamna Bresu salută posibilitatea unei cooperări sporite uh, care există conform tratatului încă din 1997 și uh, în ciuda faptului că această creare, creație a fost crearea aceste posibilități a fost consolidată prin mai multe schimbări ale tratatelor, în ciuda acestui uh, lucru, uh, s-a recurs în 21 la, aceste, la această soluție doar de 4 ani, uh, fără să ținem cont de pregătirile pentru PESCO. Doamna Breso regretă că există lacune între declarațiile politici ale statelor membre în ce privește cooperarea sporită și faptul că, în realitate, doar de patru ori s-a convenit asupra unei cooperări sporite conform noilor prevederi ale tratatelor prevederilor actuale tratatelor. Doamna Breso regretă faptul că situația politică a Uniunii impune dezvoltarea de uh, cooperare uh, Uh, structurată și sporită și spune că ar trebui să um, elaborăm îndrumări practice pentru a facilita cooperarea pe viitor. Doamna Breso spune de asemenea că pentru a um, ajuta la dezvoltarea cooperării sporite, uh, există două probleme principale, nu doar pentru Uniunea Europeană, ci pentru integrarea în cadrul uh, Europei. În primul rând, anumite state membre pot fi tentate de acorduri uh, internaționale în afara cadrului Uniunilor, Uniunii uh, prevăzută prin tratat. Acest lucru ar duce la uh, probleme de certitudine juridică. Ea vrea să spună că este mai bine să se acționeze în cadrul uh, tratatului decât în exteriorul acestuia. Pe de altă parte, anumite forme de cooperare care pot uh, fi realizate în cadrul articolelor 20 uh, și 326, 324 al tratatului privind 334 privind tratatul de funcționare al Uniunii Europene în ceea ce privește statele de la Visegrad, cel puțin, care uh, ar putea uh, duce la o lipsă mai mare de unitate. Uh, mecanismele de cooperare sporită, spune doamna Bresu, ar trebui să fie puse pe picioare pentru ca acestea să intre în uh, sub incidența cooperării și solidarității, principii fundamentale ale Uniunii Europene salut uh, eforturile și propunerile raportoarei și eu cred că acesta reprezintă un instrument real pentru a aborda provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Cred că acest raport poate fi o contribuție utilă și uh, solidă la această dezbatere. Voi dori și eu să intervin mai târziu. Mulțumesc! Doamna Corbett, dacă doriți puteți să interveniți chiar acum pentru că nu sunt alții, alții înscriși la cuvânt. Mulțumesc și eu raportorului. Cred că în această dezbatere este important să evităm uh, conceptul unei avangarde și unei ariergarde, pentru că nu există un nucleu uh, dur, uh, tare al avangardei în Uniunea Europeană. Este greu să vedem cam pe unde este el. Ar fi în, zon, în zona uh, euro, ar fi în jurul spațiului Schengen, în jurul cooperării sporite sau în oricum sunt țări care sunt neutre și care nu pot fi în avangarda cooperării privind uh, apărarea. Statele care nu sunt în Schengen, precum Irlanda, nu ar putea participa la nucleul dur care s-ar forma în jurul spațiului Schengen. Aș uh, spune că acum în Europa nu există o avangardă, ci mai degrabă mai multe ariergarde. Ele sunt uh, întotdeauna minoritare și sunt uh, organizate și formate diferit uh, în funcție de subiecte. Avem șapte state care nu sunt sau nu sunt încă în Schengen, nouă care nu sunt în zona euro sau nu încă. Danemarca nu uh, contribuie la politica comună de apărare. Spania și Italia nu participă la Tribunalul Brevetelor. Sunt două țări care nu sunt uh, incluse în uh, pactul fiscal. Întotdeauna o minoritate, unor o minoritate formată dintr-o singură țară care și aceste minorități sunt compuse întotdeauna diferit. Pentru toate politicile europene există întotdeauna o majoritate care participă și uneori avem o minoritate care este diferită în funcție de caz care participă sau nu. Acestea, combinate cu faptul că politicile centrale ale Uniunii Europene uh, implică pe toată lumea, și vă dau exemplul pieței unice, cel mai important lucru pe care îl face Uniunea, pentru că datorită pieței unice există reguli uh, comune de protecția consumatorului privind standardele de mediu, politici comerciale, Uniunea Vamală, anumite aspecte ale drepturilor uh, lucrătorilor, politica de concurență. La acestea participă toată lumea în egală măsură. Conform uh, celor patru libertăți fundamentale, același lucru este valabil cu politica de cercetare și dezvoltare, cu politica agricolă, politica pentru pescuit, cel puțin pentru statele maritime. Deci, toată lumea este implicată în majoritatea activităților Uniunii Europene. Sunt zone în care unii sunt excluși deocamdată dar acestea diferă de la un subiect la altul. Deci, cu siguranță, nu trebuie să vorbim uh, despre crearea unui nou uh, strat uh, al unor țări care sunt baza, nucleul. Trebuie să recunoaștem și să gestionăm faptul că uneori sunt state care nu pot, nu doresc sau nu sunt pregătite să participe și să găsim căi prin care să ne asigurăm că acest lucru nu blochează restul țărilor, majoritatea țărilor din a face progrese. Cred că pe asta trebuie să ne concentrăm în această dezbatere. Mulțumesc! Yeah, thank you for this. Mulțumesc pentru uh, această observație. Nu mai sunt alții vorbitori. Raportorul are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Era Evident, așa cum a fost, într-adevăr, cum și așteptam, o dezbatere foarte interesantă. Chestiunile uh, aduse în discuție de domnul Preda, domnul Corbett uh, și uh, văd că s-a îmbunătățit foarte mult engleza domnului Breso în doar câteva luni. Vreau să o felicitați din partea mea. Exact despre asta este vorba, despre ce ați vorbit dumneavoastră, cei doi. Uh, integrarea nu trebuie să fie uh, sursă de conflicte, ci trebuie să uh, îi servească pe cei care doresc să aibă un obiectiv comun, care doresc să progreseze și nu trebuie să fie văzută ca un cerc care promovează ruptura, diferența față de celelalte, o avangardă luminată. Răspunsul pe care aș putea să îl dau, dar, uh, mă rog, după ce voi dezbate cu dumneavoastră, ar fi să întrebăm comisia dacă uh, va gândi uh, cam cum să facă această uh, diferențiere, să, nu cum, să evalueze riscurile de dezintegrare la aplicare. Să vadă ce se face? Va exista mai multă integrare sau ne vom expune riscului de dezintegrare? Și dacă e vorba de un risc de dezintegrare, să nu aplice chestiunile respective. Pentru că nu vrem să se destrame de-a binelea Uniunea Europeană. Pe 10 august vom avea posibilitatea de a lucra la text și după aceea vom putea face cu toții progrese către o Europa mai diferențiată, dar mai eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc, am și o ultimă observație. Mă îndoiesc sau am îndoieli, nu știu dacă comisia este un arbitru potrivit uh, în ce privește acest subiect cel puțin. Nu doar metodele comune creează avantaje și abordările diferite creează avantaje. Cred că aceasta este uh, o provocare pentru raportul dumneavoastră. Așa că vă încurajez să subliniați avantajele și dezavantajele diferitelor abordări. Mulțumesc! Facem o scurtă pauză? Putem continua pentru că raportorul este de față. E vorba de punctul 12, protecția persoanelor care uh, raportează încălcări ale dreptului Uniunii. So what's Okay, we have to suspend for three minutes. Dar, de fapt, trebuie să întrerupem lucrurile trei minute. I am the reporter. Eu sunt raportor. You have to wait. No. Uh, you replace the reporter? No, no, no, no. Înlocuiți pe raportoare? Nu, nu, sunt chiar eu. Sunt aici. I, I can start if you want. Pot să încep dacă doriți. Okay, it's a mistake from our side. No. Iertați-ne, am făcut noi o greșeală, spune președintele. Mr. Tondo, yeah, you, have the floor. Domnule Atondo, iertați-mă. Mm, e adevărat, e vorba de uh, protecția persoanelor care raportează încălcarea la dreptului european, o chestiune foarte, foarte importantă. Calendarul este strâns Uh, Comisia Jurii este comisie pe fond, oricum vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, eu sunt raportor pentru uh, acest aviz al AFCO referitor la această directivă pe care Comisia Jurii uh, o conduce. Comisia AFCO trebuie însă să dea un aviz aici și, bineînțeles, este vorba despre un aviz legat mai degrabă de aspectele constituționale ale acestei directive. Voi începe spunându-le colegilor că e vorba despre o directivă extrem de ambițioasă. Comisia, cred eu, a pregătit aici un text foarte complet, foarte ambițios și care vine la momentul potrivit, pentru că de, după cum țineți minte, de mai mult de trei ani, problema denunțătorilor de integritate a devenit, din nefericire, o, o realitate și uh, în Uniunea Europeană uh, au fost uh, cazuri extrem de uh, cunoști, cunoscute. Funcționari de bancă și uh, presa privată au avut curajul de a denunța ceea ce ei au interpretat ca fiind abuz uh, de drept și o contravenție, o încălcare sfruntată a legilor ce aducea prejudicii interesului general. Acest lucru, bineînțeles, i-a dus la urmăriri penale, la pierderea locurilor de muncă și e vorba de cazuri extrem de cunoscute Parlamentul a tot cerut Comisiei Europene să se ocupe de această necesitate de a le oferi protecție denunțătorilor în astfel de cazuri. Comisia chiar a făcut acest lucru și, în opinia mea, a făcut-o foarte bine. Directiva pe care o examinează acum Comisia Jurii este una extrem de um, puternică și foarte completă. A trebuit să vedem ce putem uh, uh, aduce noi, uh, ca și Comisie AFCO, eu voi prezenta câteva amendamente în uh, raportul uh, AFCO și e vorba de câteva chestiuni foarte punctuale pe care vi le voi prezenta acum. În primul rând e vorba de necesitatea de a include acolo la comportamentele care pot face obiectul la articolul 1 al protecției, deci comportamentele care pot face obiectul protecției, textul regulamentului stabilește sfera de aplicare a acestei directive și uh, se referă la o listă întreagă de norme, de sectoare sau de subiecte uh, în care pot apărea astfel de denunțuri. Cred că uh, AFCO Um, poate interveni pentru că textul directivei nu include protecția persoanelor care informează cu privire la încălcări ale valorilor comune ale Uniunii Europene, prevăzute în articolul 2 și următoarele în, ale tratatului prin funcționarea Uniunii Europene. Uh, E vorba de contractele uh, publice, securitatea produselor, transportului, protecția mediului înconjurător și așa mai departe, securitatea nucleară, însă nu se face o trimitere la acele persoane care denunță infracțiuni, uh, încălcări ale valorilor comune ale Uniunii și eu cred că trebuie și el să fie, acest aspect să fie inclus în sfera de aplicare atât la considerente cât și în articole. Noi articole am, am inclus uh, acest aspect. În al doilea rând, uh, o altă chestiune uh, care decurge tot din punctul nostru de vedere e vorba despre o referire la posibilitatea de a denunța încălcări ale dreptului Uniunii de către o entitate publică sau juridică a sectorului public. Infracțiuni care pot fi uh, comise prin acte de natură politică sau administrativă. Aici vorbim despre posibilitatea ca denunțările să contravină uh, cunoașterii unor fapte care sunt în pregătire sau în organizare în cadrul administrației publice, insist, uh, să spunem, de nivel inferior, precum primăriile sau uh, landuri sau regiuni. Deci chestiuni legate de uh, acțiuni ilicite, abuzuri de uh, drepturi care încalcă uh, ordinea juridică și care pot deveni acte politice sau administrative. Uh, persoana care le denunță poate considera că uh, încalcă drept, ordinea juridică și mă gândesc, de exemplu, la o corporație care um, comite um, acte ilicite pentru a face companii de campanii de propagandă uh, care promovează politici xenofobe sau homofobe și care încalcă principii fundamentale. Aceasta ar fi a doua idee. Al treilea element pe care l-am incorporat se referă la protecția funcționarilor Uniunii Europene și ale comunității europene și energiei atomice, care nu sunt uh, menționate clar în directivă. Noi am făcut două amendamente pentru a le include. Un al patrulea lucru pe care l-am adăugat, probabil că nu ține neapărat de activitatea noastră la AFCO, dar face obiect al dezbaterii, în opinia mea, eu uh, mai sunt și membru Tax și PANA de trei ani și am uh, participat la dezbateri uh, cu alături de denunțători și am avut experiențe care au avut un impact considerabil asupra mea. Mai precis, foarte mulți denunțători sunt de fapt aduși în judecată de către uh, cabinete de avocați foarte bine plătiți. Sunt, uh, e vorba de plângeri pentru calomnie care sunt menite să-i distrugă pe acești oameni. Sunt, de fapt, fapte fără conținut, fake news, cum spunem acum. Însă, ele sunt bazate pe un fel de bază juridică uh, și distrug acele persoane. Și uh, în mai multe uh, rânduri, denunțătorii ne-au spus că pentru o denun- un denunț făcut împotriva unei uh, uh, întreprinderi, avocații care numai cu asta se ocupă le-au făcut o plângere um, și uh, practic denunțătorii nu s-au putut apăra pentru că nu au uh, banii suficienți. Aceasta reprezintă o, amenințare menită să-i constrângă pe acești oameni să-și retragă denunțul. Se întâmplă acest lucru foarte des. Trebuie să găsim o cale de a-i proteja pe acești oameni de falsele plângeri care sunt depuse împotriva lor. Și am inclus și uh, necesitatea ca în statele membre să se modifice codurile penale pentru ca atunci când uh, denunțătorii au activități care în anumite coduri penale naționale sunt considerate delict, să se modifice codurile penale respective, pentru că sunt denunțători care fac acum obiectul anchetelor sau plângerilor anchetelor procuratorii pentru că, din păcate, comportamentul lor în anumite coduri penale sunt clasificate ca delicte și, în final, am inclus acolo o referire la necesitatea furnizării de consiliere psihologică denunțătorilor pentru că uh, au foarte mult de suferit de pe urma denunțurilor pe care le fac. Cam asta este în mare ce am făcut noi. Când veți vedea raportul, veți avea ocazia să depuneți amendamente, să-l corectați pentru a-l îmbunătăți. Atât. Mulțumesc! Um, thank you very much, Mr. Vă mulțumim, domnule Jauregui Atondo. Vă mulțumim pentru acest raport foarte important, pentru comentariile dumneavoastră. Unul dintre raportorii din umbră este prezent. Nu mai există alte dorință de intervenție, așa că îi dau uh, cuvântul doamnei Ruiz. Bun, în primul lugar, señor Jauregui, noastră nuestra Mulțumesc. În primul rând, domnule Jauregui, felicitări pentru că avizul pe care l-ați pregătit credem că este foarte, foarte complet. În ceea ce privește consolidarea protecției uh, denunțătorilor uh, mm, de integritate, ne bucură că ați adus aceste schimbări. Credem că uh, este o contribuție foarte valoroasă. Mi se pare foarte oportun și foarte necesar să modificați acolo textul um, pentru a îi proteja pe denunțători de falsele plângeri. Uh, care au de fapt în spate rea credință. Amendamentul 4 și amendamentul 14 sunt foarte interesante. Formele de uh, corupție și de fraudă se schimbă și se modifică pe măsură ce noi învățăm să le urmărim. Cei care, vo- care vor să devină delinvenți, de fapt, uh, se își schimbă atitudinea pentru a comite faptele pe care trebuie să le săvârșească. Cei care au riscat atât de mult uh, pentru ca noi, la noi să ajungă informații uh, privitoare la infracțiuni grave, conform uh, legislației europene, trebuie să fie protejați. De mai multe luni ne ocupăm de acest subiect legat de modul în care sunt repercusiuni asupra denunțătorilor, prin plângeri, prin uh, atacuri care duc chiar la decese, pentru că cei care comit delicte au foarte multă putere. De aceea este imperios necesar să intervenim. Mulți uh, ziariști au fost uh, asasinați chiar în Uniunea Europeană. Trebuie să ne opunem uh, și să acționăm în fața acestui foarte mare, acestei foarte mari amenințări pentru că rolul nostru ca legiferatori ar fi minimizat uh, dacă nu am uh, face-o. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru documentul de înaltă calitate pe care ni l-ați pregătit. Vom încerca și noi să contribuim așa cum putem, în sensul celor pe care ni le propuneți dumneavoastră. Oricum, ne, ni se pare că ați pregătit un document excelent. Mulțumesc! Thank you for your statement. Vă mulțumim pentru această declarație făcută în numele alte. Urmează domnul Boni în numele PP. Mulțumesc, domnul Lavia mi-a cerut să prezint în numele său uh, poziția pe care o are pe marginea subiectului, așa că voi citi. Stimați colegi, mai întâi de toate, permiteți-mi să spun că aștept cu nerăbdare negocierile cu raportorul și raportorii din umbră pe marginea subiectului, deoarece consider că subiectul acesta trebuie să fie discutat cât mai curând cu putință, dat fiind importanța sa pentru societățile noastre. Ca raportor din umbră, în numele PPE pentru acest aviz, Dați-mi voie să vă prezint uh, poziția pe care o voi apăra prin intermediul amendamentelor mele și în cursul negocierilor. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru sugestiile sale și amendamentele sale, cu care în mare sunt de acord. Consider că acești avertizori de integritate trebuie să fie protejați, dreptul lor de lansare a alertelor trebuie să fie extins. Societățile noastre de astăzi, companiile și guvernele de asemenea au doar de de pe extinderea acestui drept. Dar, în același timp, trebuie să creăm un cadru care uh, să nu uh, le permită uh, oamenilor să se transforme în lansatori de alertă sau avertizori de integritate pentru fiecare nimic care se petrece în companiile lor. Tocmai de aceea trebuie să avem nevoie de un cadru cât se poate declara, de niște criterii cât se poate declara în cazul, în, în ceea ce privește informațiile. Companiile și reputațiile lor trebuie să fie protejate de asemenea în cursul procesului. Asta deoarece principiul nevinovăției se uh, aplică și aici, principiul prezumției de nevinovăție. Uh, în același timp trebuie să facem o distinție între anonimitate și confidențialitate în cursul procesului. În ansamblu, sau în general, vrem să protejăm avertizorii de integritate și drepturile lor, dar în același timp trebuie să le protejăm pe companii de acuzele false care le-ar putea dăuna reputației. Vă voi transmite acest text al domnului Laria și dacă îmi permiteți să intervin și în nume personal, dați-mi voie să vă spun că e important să creăm un echilibru între drepturile avertizorilor de integritate. E un fenomen nou, deosebit de important pentru, pentru procesul democratic și deci un echilibru între avertizorii de integritate, uh, pe de o parte, și uh, necesitatea de a proteja reputația instituțiilor sau companiilor. Dar, dată fiind propunerile dumneavoastră și amendamentele, cred că ne îndreptăm în direcția cea bună. Yeah, thank you very much, uh, Michael Boni. Uh... Mulțumim, domnule Boni. Urmează domnul Anderson în numele verzilor. Thank you and uh, thank the rapporteur. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și raportorului pentru propunerile sale, care pe ansamblu pare de calitate. Verzi consideră că protecția avertizorilor de integritate este o temă foarte importantă și, bineînțeles, vom fi foarte angajați în acest uh, proces. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. ar exista un lucru care, deși mi se pare că în esență e bun, uh, nu este suficient de clar. Este vorba despre actele politice care s-ar putea solda cu încălcări ale uh, comise de unele entități uh, publice. Uh, deci domeniul de aplicare al acestei propuneri ar trebui să se aplice și acestui tip de situație. Nu prea înțeleg acest tip de situație și cred că și Comisia Jurii, dacă este să se pronunțe, ar trebui să înțeleagă mai clar ce înseamnă toate acestea. Dacă ne puteți da detalii, vă aș fi recunoscător. De asemenea, nouă uh, uh, versiilor ni se pare foarte important să avem uh, în prim plan perspectiva opiniei publice și cea a avertizorilor de integritate. infracțiunile și nu știu cum se, se numește sau care-i care conceptul, dar mă refer la companiile care nu comit neapărat încălcări nu se fac vinovate de încălcări ale legislației, dar cu toate acestea, nu știu, nu-și plătesc uh, sau se fofilează și reușesc să nu-și uh, uh plătească taxele și impozitele, etc., etc. Bine, uh, deci, dar de fiind aceste situații care trebuie să fie semnalate, eu cred că trebuie să ușurăm viața avertizorilor de integritate. Integritorii, avertizorii de integritate nu trebuie să facă un salto mortal pentru a aduce la cunoștința opiniei publice faptele. Uh, și când vorbesc despre salto mortal, mă refer la toate, tot acest parcurs administrativ care este pus în cârca avertizorului de integritate. Există situații în care avertizorul să, ar trebui să aibă dreptul de a se uh, adresa public, uh, uh, mass mediei uh, direct sub uh, protecția anom- anonimatului. anonimatul este foarte important pentru că dacă, să zicem, compania află cine anume este avertizorul de integritate, se prea poate ca acesta din urmă să se confrunte cu represalii sau compania să aibă posibilitatea de a-și distruge probe. Deci, uneori, uh, uh, avertizorii trebuie să, să se poate adresa direct uh, mass mediei și avertizorii n-ar trebui să-și piardă de asemenea statutul în cazul în care n-au parcurs neapărat Uh, drumul acesta creionat în uh, propunerea legislativă și noi vom depune amendamente în acest uh, sens. Companiile deja sunt protejate, la fel de protejați ar trebui să fie și avertizorii de integritate. Și când vorbim despre avertizori de integritate, nu vorbim despre defăimare, o, o infracțiune de altfel, uh, Uh, ci uh, vorbim despre prevenirea unor încălcări și uh, semnalarea unor încălcări. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Atondo, concluzii, remarce de final? Gracias. Da, mulțumesc! Va trebui să găsim un echilibru, pentru că pozițiile pe care le-am ascultat nu converg neapărat. E adevărat, atunci când uh, un avertizor uh, face un denunț, el poate face mult rău unei întreprinderi, unei corporații, fără îndoială, așa este. Dar dacă dar că încercăm să-l protejăm pe denunțător, pe avertizor, într-adevăr, recunoaștem și faptul că denunțurile pot să facă rău companiilor, ce îmi spunea colegul de la PPE. Însă această directivă s-a pregătit pe baza unei experiențe. Experiența pe care, mai ales în domeniul fiscal, cum spunea domnul Anderson, persoanele au uh, denunțat activități ale companiilor, băncilor lor, activități care aduceau prejudiciu intereselor publice prin uh, evaziune fiscală, prin fraudă fiscală. Fie uh, o făceau uh, deschis prin fraudă fiscală, fie prin evaziune fiscală. Oamenii aceștia au suferit mult iar această directivă îi va proteja. Spiritul directivei este un uh, spirit care se concentrează mai mult la protecția denunțătorului decât la prejudiciul care s-ar putea produce printr-o falsă denunț, prin fals denunț. Uh, este vorba însă despre alarma uh, care s-a tras în Europa în ultimii ani. Persoanele care denunță sunt atacate. Intimitatea lor, cariera lor, uh, viețile lor sunt afectate pentru că sunt oameni care uneori fac obiectul unor plângeri. Aceste persoane trebuie să fie protejate. Aceasta este ideea centrală. Și vom vedea cam pe unde se situează echilibrul. Sunt de acord cu ce a spus uh, Maite Eh, Pagata Urtundua și eh, celălalt coleg. Căutăm o protecție mai sporită. Aș vrea să-i explic domnului Anderson că eu includ aici ideea că entitățile publice pot și ele să facă delicte. Funcționarii pot și ei să devină avertizori pentru că mecanismul de corupție într-o primărie, de exemplu, poate să fie ascuns. Nu are de ce să fie la vedere actul politic, adesea este um, deghizat și argumentele corupției sunt ascunse. Există un avertizor care denunță un um, act politic corupt și eu cred că el merită, în opinia mea, protecție. Există politici care, în mod normal, sunt deschise pentru că actele politice sunt cunoscute, dar nu se întâmplă așa întotdeauna. Actele administrative unor pot să ascundă sau pot să contravină de-a dreptul ordinea juridică. Eu cunosc entități politice din întreaga Europa care au uh, comis uh, acțiuni care contravin uh, direct tratatelor în mod cât se poate de deschis, iar aceste politici și ele trebuie să fie denunțate. Aceștia sunt avertizorii pe care vrem să îi protejăm prin aceste amendamente. Oricum, vom avea ocazia de a fi mai specifici aici cu aceste amendamente pentru a ține cont și de contribuția dumneavoastră și desigur vom studia și vom uh, ajunge la un acord înainte de a pregăti raportul final. Mulțumesc, domnule președinte! Danke Ihnen. Vă mulțumesc. Anunț doar faptul că amendamentele pot fi depuse până la 7 septembrie. Vă încurajez să depuneți amendamente. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că, iată, doamna raportor și uh, colegii sunt prezenți. Este vorba despre punctul 13 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a prevederilor tratatului uh, cu privire la cetățenia europeană. <laughs> Din nou, îi, îi dăm cuvântul doamnei Ruiz. No introduction from myself. You have the floor directly, please. Vă dau direct uh, cuvântul. Domnule președinte, sunteți un uh, fenomen, ați reușit să-mi pronunțați numele foarte repede. Este prima prezentare pe care o fac acestui raport. Uh, probabil că știu colegii, în conformitate cu articolul 9 al tratatului, dar și cu articolul 20, cetățean european este orice cetățean al unui stat membru acest lucru, uh, uh, cetățenia europeană o complementează pe cea națională fără a o înlocui. Există un, uh, o sumă de drepturi și obligații legate și de faptul că este cetățean unui stat membru. Deși trebuie să ne gândim la cetățenia europeană, nefiind acest subiect gol de conținut, și pentru că trebuie să existe o politică de egalitate între oameni și deși uh, și tinerii reprezintă un demos și merită și ei să fie cetățeni în felul lor și pentru că acesta datează încă din 84 cu proiectul de tratat promovat de Spinelli, este cert că trebuie să putem să reflectăm, pentru că există efecte mici din punct de vedere cantitativ asupra cetățeanului uh, mediu, cetățeanului obișnuit. Analizăm cum sunt aplicate mai multe uh, articole ale tratatului referitoare la cetățenie prin uh, jurisprudență, prin practici și vom vedea care sunt efectele aplicării acestora pentru a vedea care, sunt, care este potențialul nu are egal Uniunea Europeană în lume. Și la fel și cetățenia europeană este foarte specială. Este un succes, însă nu a ajuns la potențialul maxim pe care îl au deja cetățenii, fiecare dintre ei. Există drepturi politice, libertate de circulație, drepturi uh, de uh, petiție, însă Ă, acestea nu sunt întru totul dezvoltate. De deci, cred că există căi de îmbunătățire, e loc de mai bine. Când voi avea un document ă, scris, ă, voi încerca să schițez câteva recomandări pentru a îmbunătăți eficiența acestor articole și sfera lor de aplicare. Cetățenii uh, deja au anumite expectative și vise legate de cetățenia europeană și trebuie să fie un echilibru între aceste expectative și uh, ce există concret. Vom analiza uh, și cât de eficiente sunt programele Comisiei Europene, recentele propuneri legislative și nu vă voi ascunde că Brexitul a fost pentru toți un adevărat cutremur și că el este la baza uh, lucrărilor pe marginea acestui raport. Uh, după vară, nu vă dau să lucrați în vacanță, dar vom avea documentul de lucru în septembrie și sperăm să putem avea deja un proiect de raport în noiembrie pentru a putea începe uh, lucrul cu colegii. Cam atât doream să răspund colegilor astăzi. Știu că unii sunt de acord pentru că e vorba de un, o activitate complementară care completează alte lucruri din această comisie. Avem acum o răspundere uriașă, pentru că sunt mulți care doresc să distrugă um, ce am reușit să facem, ceva de fragil, dar atât de important cum este Uniunea Europeană. Eu uh, sunt foarte pasionată, cu toată modestia vă spun. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Pagazar Tundua. Domnul Boni este primul raportor din umbră pe această chestiune. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru aceste comentarii introductive. Cred că vom coopera pe aceste chestiuni și de asemenea vom uh, face progrese și vom discuta despre o soluție orientată pe viitor, pentru că cred că spre viitor, pentru că e necesară. Avem o oportunitate excelentă să facem progrese pe una dintre cele mai semnificative provocări pe ale un, care stau în fața Uniunii Europene. De ce semnificativă? Pentru că cetățenia este o relație între un uh, individ și comunitatea sa politică. Și această relație acum este în criză Uh, sentimentul uh, Brexit, uh, anti-european, anti-elit european, prezență redusă la alegeri. De ce este ignorat? Pentru că definiția superlegalistă a cetățeniei europene, care dă cetățenilor cele patru libertăți și dreptul de vot în alegerile europene, a fost un lucru care nu a inspirat interesul popular. Trebuie să încercăm să aducem, uh, să scoatem din obscuritate cetățenia europeană, să încercăm să o redefinim într-un mod care să uh, îi facă pe cetățenii europeni să se uh, să relaționeze cu ea și să o fie o valoare pe care, de care toți să fie conștienți. Această sarcină a fost neglijată prea multă vreme. Este momentul să redeschidem dezbaterea. Cetățenia este un lucru mult mai profund decât să fii membru într-un club, indiferent cât de prestigios uh, este el și ce avantaje oferă. Deocamdată am încercat să oferim cetățenia europeană ca o calitate de membru a unui club, unde membrii primesc o serie de beneficii dar beneficiile au început să fie luate uh, ca atare sau nu au fost apreciate de toți în mod legal. Ce lipsește este legătura reală, emoțională și morală. Da, cetățenia înseamnă privilegii, dar înseamnă și responsabilități sau datorii și identitate. Este cea care creează cea mai mare legătură între un cetățean și comunitate, responsabilitate și identitate. Trebuie să facem mai multe eforturi ca să redefinim aceste două elemente în contextul cetățeniei europene. În ce privește dat- îndatoririle, cetățenia europeană va fi o valoare prețuită numai dacă Uniunea este considerată o responsabilitate individuală și colectivă. Asta nu va fi posibil decât dacă permitem o participare civică reală la procesul de luare a deciziilor, de la stabilirea agendei până la implementarea de politici, folosind toate cele instrumente moderne, cum ar fi uh, guvernarea uh, electronică, digitală și mai departe. Asta rămâne o mare provocare. Trebuie să trecem dincolo de ideea de a da cetățenilor Uh, căi foarte limitate de participare. În ce privește identitatea, Uniunea a fost mult mai eficientă, Erasmus a fost cel mai important instrument de construire a identității. Pentru a crește și mai mult această identitate comună, trebuie să stabilim legături cu uh, societatea civilă, care este un promotor uh, natural al valorilor europene. Aici, din nou, trebuie să, uh, creăm, să facem o alianță structurală cu societatea civilă. Există și un potențial de construire a identității în puterea Uniunii Europene ca apărător al democrației, statului de drept, uh, drepturilor civile și altor uh, valori europene, inclusiv puterea sa de a-i apăra pe cetățenii împotriva încălcării drepturilor lor de către guverne. Trebuie să ne uităm mai atent la acest subiect în contextul cetățeniei europene. Uh, lucrând pe acest raport, datoria noastră este să mergem dincolo de modul în care cele patru libertăți au fost implementate în ultimul an. Este de asemenea crucial, dar cred că trebuie să mergem mai departe. Trebuie să propunem o viziune reală pentru viitor, o viziune care să fie un punct de referință pentru dezbateri care sper că vor câștiga Uh, viteză și având în curând. Deci sunt deschis la cooperare. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Boni, pentru EPP. Acum este domnul Ferreira SND. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că grupul nostru, grupul socialist, este foarte dornic să colaboreze cu uh, raportorul privind implementarea uh, prevederilor tratatului legătură cu cetățenia europeană și în acest stadiu aș vrea să subliniez câteva lucruri. Mai întâi, ar trebui, desigur, ca atunci când uh, examinăm cetățenia europeană să punem în contextul examinărilor din trecut pe care Comisia și Parlamentul nostru au făcut în legătură cu cetățenia europeană. Am făcut acest lucru de o serie de ori. Chiar și anul uh, trecut am discutat despre un uh, document de lucru pe acest subiect și ne-am întors la această chestiune Uh, cu raportul Brog pe Hofstadt și am abordat chestiunea în contextul implementării drepturilor fundamentale și apoi mai există și dreptul european de inițiativă și cred că aceste chestiuni trebuie să fie abordate și acoperite de acest exercițiu privind cetățenia europeană și ar trebui să ne uităm la această chestiune și în contextul discuțiilor legate de viitorul Europei. cetățenii trebuie să fie implicați în discuțiile legate de reformarea instituțiilor uh, europene. Și aș adăuga că nu trebuie să neglijăm faptul că avem această discuție un an înainte de, cu un an înainte de viitoarele legeri europene. Și dacă una, unul dintre principalele drepturi care sunt legate de cetățenia europeană este participarea politică, dreptul de a alege și de a fi ales. Prin urmare, ar trebui să ne concentrăm atenția pe creșterea profilului alegerilor europene și a participării cetățenilor. Recent am adoptat uh, reforma uh, electorală uh, care dă o dimensiune europeană a acestor alegeri. Cetățenii trebuie să știe despre aceste lucruri, ei trebuie să știe despre ce sunt alegerile și care sunt drepturile lor uh, în ce privește uh, deciziile politice în Europa. Așadar, ar trebui să subliniem reforma electorală și creșterea profilului alegerilor europene. Cred că acestea sunt chestiuni prioritare pe care ar trebui să lucrăm. În al doilea rând, ar trebui să nu uităm că examinăm această chestiune în contextul Brexitului și Brexitul e o foarte bună scuză ca să încercăm să fim un pic pedagogici, să explicăm beneficiile uh, calității de membru în Europeană și începând cu primul lucru stabilit în tratate, libera circulație a cetățenilor pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să atragem atenția asupra acest drept, acestui drept să le, să-i uh, educăm pe oameni în legătură cu acest lucru. Este crucial. Al treilea comentariu pe care vreau să-l fac are legătură cu discriminarea. Există o serie de chestiuni, de, de tipuri de discriminare despre care se discută în Europa. Asupra emigranților, refugiaților, împotriva drepturilor umane ale refugiaților. Așadar, acest aspect uh, al cetățenii trebuie și el uh, incorporat în discuția noastră. Și ultimul meu comentariu, trebuie să aibă uh, legătură cu educarea oamenilor, legătură cu drepturile fundamentale. Comisia deja și-a uh, asumat responsabilitatea unei campanii de informare în legătură cu sensul cetățeniei europene. De fapt, a făcut de mai multe ori acest lucru și cum să crească profilul public al cetățenii europene, dar în ciuda acestui lucru trebuie să recunoaștem că uh, lucrurile mm, nu sunt uh, terminate. Trebuie să facem mai multe dacă vrem să transmitem uh, tot sensul uh, cetățeniei europene. Uh, deci cred că raportul nostru ar trebui să lanseze un apel pentru acest proces educativ legat de valoarea cetățeniei europene. Vă mulțumesc foarte mult! și vom fi dorni să colaborăm cu raportorul pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție. Doamna Pinelli Gue, aveți cuvântul. Vă rog să mă iertați, îmi cer scuze. Am crezut că această parte a ședinței o să înceapă la 5 și un sfert. Deci am venit un pic mai târziu și deși nu am auzit toate comentariile raportului, aș vrea să-i mulțumesc călduros pentru uh, munca sa pe acest subiect care ni se pare crucial. Un lucru pe care ar trebui să nu-l uităm într-un raport atât de important este criza de încredere care se manifestă printre cetățeni uh, și criza de legitimitate pe care de consecința întregii Uniuni. Din acest punct de vedere, uh, criza încrederii din partea cetățenilor cred că uh, e foarte important lucru pe care l-ați menționat. E foarte important să monitorizăm Brexitul foarte strâns și să ne uităm foarte îndeaproape la ce înseamnă asta pentru țările europene, ce efect are asupra țărilor europene. Dacă vă amintiți uh, raportul comun din decembrie anul trecut, anul european, vorbea despre drepturile cetățenilor europeni și despre alegerile trecute și asta mi se pare o terminologie destul de riscantă pentru că vorbim aici despre date, nu despre opțiuni. Pe de altă parte, cred că o regândire a definiției pe baza uh, deciziei uh, Camerei Lorzilor din Marea Britanie și a raportului în 2016 privind drepturile și referința la cetățenia indivizibilă. Și de asemenea aș vrea să mă refer la drepturile cetățenilor europeni de a trăi, dreptul cetățenilor europeni de a trăi și de a avea un standard decent de viață în Uniunea Europeană. Dacă luăm unul dintre drepturile existente pentru cetățenii europeni, practic luăm toate drepturile, o întreagă parte a drepturilor europene. Cred că trebuie să susținem decizia Curții de Justiție, decizia Nombrano, trebuie să o folosim, pentru că acolo se face referință în special la nevoia de a uh, se respecta drepturile fundamentale și drepturile din Carta Drepturilor Fundamentale. Conceptul de cetățenie se duce dincolo, trece dincolo de articole individuale și face parte din regulile și standardele europene ca atare. Deci cred că asta este uh, miezul problemei. Am menționat de asemenea carta pentru că impresia mea este că adesea vedem că unele lucruri sunt excluse sau ignorate, de exemplu, raportul 2017 privind drepturile omului, drepturile cetățenilor europeni. Și cred că e un lucru pe care trebuie să ne concentrăm. Este un lucru crucial. Și dați-mi voie să închei uh, cu câteva comentarii privind documentul de lucru pe care l-am recitit cu această ocazie. Document pregătit de Maite și de uh, alt coleg și care cred că conține puncte foarte importante, în special aș vrea să mă refer la concentrarea pe drepturile fundamentale și de asemenea la promovarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene, în special prin ratificarea Cartei Sociale Europene. Și, în fine, ultimul comentariu. Ultimul punct care mi-a atras atenția din documentul de lucru este factorul de legitimare. Și asta e problema transparenței instituțiilor, dar poate ați vorbit deja uh, de asta azi. Și Asta se referă la transparența care a existat în ultimii ani în domeniul activității în, în activității Ombudsmanului European. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Spinelli. Ar trebui să, ră, să mă rezum la engleză. Urmează acum doamna raportor, care va încheia discuția. Și, pues muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc colegilor, domnului Băuni, domnului Silva, domnului Spinelli, pentru generozitate și pentru calitatea argumentelor aduse. Cred că suntem uh, toți foarte conștienți uh, de momentul pe care îl trăim în Uniunea Europeană. Trebuie să facem tot ce putem pentru um, ca um, această inițiativă politică să uh, aibă amploarea cuvenită. Trebuie să facem eforturi maxime, pentru că trebuie să reflectăm tot ce ați spus dumneavoastră Lucrurile se completează unele pe altele și ne vor inspira în lucrările pe care le vom face în aceste săptămâni și pe parcursul verii. Repet, sunteți foarte uh, generoși pentru că ne-ați împărtășit um, cunoștințele dumneavoastră, experiența în politică de mulți ani, uh, pentru că noi suntem responsabili pentru prezentul și viitorul pe care îl uh, oferim cetățenilor noștri. Ei trebuie să fie centrali și Parlamentul poate face multe lucruri. Trebuie să includem în raport multe lucruri dintre cele pe care le-ați indicat uh, cu atâta generozitate. Unor ni se spune că noi avem o comisie foarte puțin pasionantă, dar uh, în acest moment uh, nu e deloc așa. Derulăm o activitate extrem de pasionantă și putem uh, face un schimb foarte frumos de opinii. Oricum, dacă înainte de vară sau pe parcursul verii doriți să-mi faceți vreo sugestie, birou, biroul nostru este deschis și vă stă la dispoziție pentru că vrem să facem uh, o, o muncă colectivă cât se poate de bună. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Ms. Pagasautundur. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să anunț că uh, documentul de lucru uh, este așteptat pe 24 septembrie. Sper că este în regulă acest termen și vreau să vă întreb dacă doriți să discutăm ceva la diverse. Dacă nu, atunci următoarea noastră reuniune va avea loc pe 3 septembrie la orele 15. Ne vedem atunci. Mulțumesc mult și vacanță plăcută!